Bună dimineața! Bună dimineața! Declar ședința Comisiei PETI deschisă. Președinta Comisiei, doamna Mațonici, cere scuze pentru că trebuie să lipsească în această dimineață. Menționez că și-a anunțat prezența o delegație a Comisiei pentru Petiții a Parlamentului Austriei. Delegația va participa mai târziu la o întâlnire cu doamna Mazzoni și alți membri ai Comisiei faă de varianta de agendă circulată a intervenit o modificare punctul cincisprezece referitor la petiia șapte sute nouăzeci și unu din două mii opt a fost eliminat la solicitarea petiionarului i va fi înlocuit cu o discuie tehnică informală cu membrii comisiei juri i cei ai comisiei europene în data de paisprezece sau douăzeci și opt noiembrie. dacă nu avei comentarii consider agenda adoptată petiionarii au anunat că vor fi prezeni pentru subiectele următoare punctul opt petiia trei sute optzeci și cinci din două mii unsprezece privind un proiect de locuine într o zonă cu risc de inundaii în regiunea viclau doamna mcmanus punctul treisprezece petiia optzeci și opt din două mii doisprezece referitoare la tragedia de la ustica doamna daria bonfieti Punctul 14. Petiția 1347 din 2011 privind accesul la informații referitoare la arestarea și execuția tatălui petiionarei în timpul războiului civil din Spania Punctul treizeci Petiția doi din 2010 referitoare la discriminarea elevilor din școlile europene în ceea ce privește admiterea la universitățile spaniole, domnul Manuel Altemir. Punctul nouăzeci Petiția șapte din 2011 depusă în numele Federației Funcționarilor Publici Europeni, referitoare la acordarea alocaiei pentru educaie personalului oficiului european pentru brevete domnul jan derhan punctul optsprezece petiia o mie treizeci și unu din două mii zece referitoare la discriminarea cetăenilor europeni non francezi în privina taxelor pentru educaie solicitate de agenia pentru educaie franceză în străinătate petiionarul este prezentat de către doamna caroline persson deputat de bruxelles. punctul douăzeci petiia șaptezeci și șase din două mii doisprezece domnul austin nu poate fi prezent însă a transmis o contribuie care va fi citită în numele său. de asemenea vom avea o discuie preliminară cu privire la vizita de documentare în italia. discuia va avea loc înaintea reuniunii coordonatorilor care se va desfășura începând cu ora. unsprezece treizeci trecem astfel la punctul doi de pe ordinea de zi iar dacă nu există obiecții atunci se aprobă procesele verbale ale ședințelor din doisprezece iulie două mii doisprezece și nouăsprezece douăzeci septembrie două mii doisprezece o listă cu recomandările preedintelui privind admisibilitatea petiiilor a fost circulată în urmă cu mai mult de o săptămână i cum nu au fost primite comentarii din partea membrilor recomandările se consideră adoptate. referitor la punctul patru de pe ordinea de zi dacă există membri care vor să semnaleze alte chestiuni atunci îi invit să facă acest lucru dei nu au existat propuneri până în acest moment aadar vom trece la agenda propriu zisă vom discuta în primul rând avizul privind optimizarea avantajelor obinute de pe urma măsurilor ue în domeniul mediului creterea încrederii prin ameliorarea cunotinelor i a capacităii de reacie. comisia pentru mediu este competentă pentru acest dosar iar comisia noastră a elaborat un aviz al cărui raportor este colegul chichester Încep prin a întreba raportorul pe domnul Cicester dacă dorește să ia cuvântul și dacă da, vă dau cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președintă. Nu vă pot promite să am o intervenție la fel de alertă ca dumneavoastră, dar mă voi strădui. Aș vrea să prezint colegilor acest proiect de aviz. Am încercat să ajungem la o poziție echilibrată și cel mai important aspect de menționat ar fi primul punct, unde sunt menționate sau sunt reflectate o serie de petiții pe care le-am primit referitoare la chestiuni de mediu, acesta fiind și punctul nostru de pornire. Evident, facem tot ce ne stă în putință pentru a oferi sprijin petițiilor întemeiate. Și după cum știu și colegii noștri, încercăm să cerem statelor membre să fie deschise și uh, sugerăm faptul că e nevoie de o foarte mare deschidere la cooperare. Cum am spus, am încercat să ajungem la un echilibru între nevoile unei economii sănătoase și protecția mediului. Intenția este ca și comunitățile locale să aibă un cuvânt de spus pentru a ajunge la echilibru respectiv, dat fiindcă și ele sunt afectate, la fel și mediul și uh, viața din biosfera Și eh, din această perspectivă, cetățenii din statele membre sunt cei mai îndreptățiți să hotărască ce se află în eh, zonele învecinate lor. Apoi, vorbim și despre suprareglementarea în domeniul legislației europene. Din experiența Regatului Unit știm că, de regulă, autoritățile naționale în special uh, legiuitorii, au tendința să mai adauge la legislația europeană, să vină cu prevederi suplimentare. Prevederi care uneori nu sunt uh, foarte populare și de regulă vina se dă în mod nedreptățit pe Europa. Acest lucru poate să dea naștere la tensiuni și la opoziție față de măsurile de mediu adaptate la nivel european. Și de aceea invităm statele membre să, fi foarte, să fie foarte precaute cu privire la cerințele unei directive punctul 5, înțeleg că este un punct pe care s-ar putea să primesc întrebări, așa că e un punct peste care am să trec acum și mă refer la punctul 6, unde am menționat standarde înalte de informare și transparență. Este important ca oamenii să înțeleagă foarte clar ce se cere în legislația de mediu și acest lucru este important și pentru a obține sprijinul cetățenilor, fiindcă dacă acesta există, politicile sunt mai ușor de pus în aplicare. Salutăm introducerea evaluărilor impactului asupra mediului și cerem totuși să se încerce din nou un echilibru între obiectivele economice și obiectivele de mediu. Îndemnăm Comisia să găsească modalități pentru o mai bună armonizare a politicilor sale de mediu cu politica comună din domeniul pescuitului și PAC, sau, mai degrabă, sperăm că politica de pescuit și politica agricolă ar putea să fie mai bine aliniate la politicile de mediu. Asta ar fi mai corect să spunem. Și cred că din asta ar avea de câștigat și peștii, și flora, și fauna și, de asemenea, îndemnăm statele membre să implementeze legislația UE în cel mai clar, simplu și accesibil mod. Acestea sunt sugestiile pe care le propun pentru colegii de la Comisia de Mediu. Sigur, am putea să ne gândim în ce măsură le vor aprecia, dar asta deja e altceva, e altă chestiune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cicester. Acum doresc să invit Comisia să-și exprime punctul de vedere. Domnul Jean-François Breitland, din partea DGM, are cuvântul. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumim și domnului raportor pentru acest proiect de aviz. Sunt de acord cu faptul că la punctul 1 este esența documentului. Există multe petiții, multe plângeri și de aceea implementarea este una dintre prioritățile comisiei noastre împreună cu eficiența resurselor și biodiversitate. În comunicarea noastră din martie am introdus modalități de facilitare a implementării de către statele membre. Adesea și vom auzi asta pe parcursul zilei, petițiile încearcă să găsească o petiționare încearcă să găsească o soluție la nivel național, dar nu reușesc și de aceea ni se adresează nouă și dumneavoastră. Prin urmare, în comunicarea noastră am propus să existe mai multe informații pentru cetățeni, pentru a ști cum stau lucrurile și, de asemenea, să construim mecanisme de răspuns, mecanisme de inspecție și un mai bun acces la justiție pentru cetățeni. La asta se referă comunicarea, se referă la punerea în aplicare a legislației actuale în domeniul mediului și, de asemenea, există și alte aspecte care țin de suprareglementare, integrare, evaluarea impactului este un aspect important. De asemenea, legătura pe care o faceți cu comunitățile locale este importantă și Comitetul Regiunilor elaborează un raport pe comunicarea noastră și, evident, și Comisia și statele membre trebuie să încearce să vadă cum pot să uh, interacționeze mai bine cu comunitățile locale și în comunicarea noastră se regăsesc idei cu privire la acorduri de parteneriat cu statele membre în vederea conectării cu comunicațiile locale. Vă mulțumim pentru raport. Vă mulțumesc și eu, având în vedere că acum se pune pentru prima dată în discuție textul acestui aviz, dau cuvântul colegilor care au observații. Doamna Aucă, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Vorbesc în numele lui Sandrine Belie, care este responsabilă, dar care nu poate să fie astăzi aici. Prin urmare, aș avea câteva observații pentru domnul Cicester. În primul rând, sunt în totalitate de acord cu trei dintre punctele dumneavoastră. 1, 6, 8 și 9, deci patru puncte. În ceea ce privește restul punctelor, ați spus că urmăriți un echilibru și mă întreb dacă nu ați fi urmărit un echilibru, cum ar fi arătat raportul dumneavoastră. Eu când l-am citit m-am gândit, uh, e ciudat dacă aș spune că Greenpeace trebuie să aibă ultimul cuvânt pe toate chestiunile de mediu. Cam asta e neutru din punctul raportului dumneavoastră de vedere, zice. Și cred că senzația mea este că nu e nevoie de o legislație europeană în domeniul mediului, ci lucrurile trebuie să fie rezolvate la nivel local, pe placul comunităților locale. Am fost foarte încântată să văd că ați menționat pescuitul și agricultura, dar dacă lăsăm lucrurile la acel nivel, atunci știți ce se întâmplă? În Danemarca există o discuție foarte intensă fermierilor uh, uh, nu le pasă că natura are de suferit, că mediul uh, are de suferit și că întreaga viață fauna moare, fiindcă ei consideră că ei se descurcă cel mai bine, ei știu ce să facă. De aceea ne confruntăm cu situația cu care ne confruntăm în Danemarca nu cred că asta ar trebui să fie mesajul pe care îl transmitem noi petiționarilor. Tăceți din gură și lăsați lucrurile să se rezolve la nivel local, după cum doresc pescarii și fermierii locali. Când petiționarii ni se adresează, după cum știți, ă, speră să primească un sprijin din partea Europei pentru un mediu mai sănătos. Și nu cam, asta nu reiese din documentul dumneavoastră Încerc totuși să am o abordare pozitivă, fiindcă știu că ne-ați spus că ați făcut eforturi pentru a fi echilibrat. Vă mulțumesc, doamna Aucăn. Domnule Iar, aveți cuvântul. Ja, eh, vielen Dank, Frau Präsidentin. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu voi vorbi în numele colegei Bobinska, care din păcate nu se poate afla astăzi alături de noi. În primul rând vreau să spun că în linii mari suntem de acord cu acest uh, raport pentru aviz, la fel ca și colega Auken. Desigur, interpretarea diferă puțin la noi. M-am bucurat foarte mult pentru cifra 5, unde se subliniază, pe de o parte, că avem nevoie de legislație la nivel european, legislație de mediu, însă nu ne dorim să existe o suprareglementare, pentru că ar duce la o afectare a concurenței și la o creștere a neînțelegerilor pentru cetățeni. Pentru că dacă la dreapta râului e valabilă o legislație și pe cealaltă parte a râului o alta, se ajunge la o mare confuzie. Și de aceea avem nevoie de niște standarde aliniate de mediu la nivel european. Cred că acest aviz este unul foarte important și l-am putea folosi astfel încât să obțină mai multe informații. Jumătate din petițiile care ajung la noi în comisie nu ar ajunge aici dacă legislația existentă ar fi pusă în aplicare, dacă ar, am avea la dispoziție destule informații. Da, avem nevoie și la nivel local, la nivelul statelor membre și între state membre să existe un, un flux de informații mult mai bun. Apoi, grupul meu politic va face niște amendamente pe două aspecte. În primul rând, vom încerca să formulăm următorul fapt. Acest schimb de informații trebuie să fie îmbunătățit între statele membre. Pentru că, să spunem, între Germania și Cehia, de exemplu, nu există destulă transparență. Din păcate, lucrurile funcționează însă nu direct, de, nu destul de transparent. Dreapta nu știe ce face stânga, lucrurile trebuie să funcționeze astfel și altfel și e nevoie de mai multă încredere. Statele membre trebuie să se informeze reciproc și e importantă și informația la nivel, la nivel local și regional. Nu e de ajuns să se uh, lucreze doar la nivel de orașe și nivelul regional e foarte important. Apoi, un al doilea lucru pe care dorim să-l subliniem. În cadrul comisiei, de câte ori comisia ia cuvântul pentru că primește întrebări, comisia transmite aceste întrebări apoi statelor membre și apoi ne dă răspunsurile comisia în cadrul comisiei de petiții. Apoi, regiunile și ele dor, doresc să ia cuvântul și spun că nu, noi vedem situația cu totul altfel. Lucrurile nu stau prea bine și am făcut și un test pe o petiție concretă în ceea ce privește niște mori de vânt, s-a dat o întrebare comisiei, apoi am discutat cu colegii cehi și doream și Chiar cei care lucrau acolo cu aceste mori de vânt nu știau că există această întrebare a comisiei. E clar, întrebarea a ajuns la statul membru în cauză, însă nu s-a ajuns să răspundă la întrebările comisiei tocmai persoanele vizate. Lucrurile nu pot să stea așa, pentru că trebuie neapărat ca întrebările să ajungă la autoritatea implicată direct. Pentru că eu cred că așa lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui. De aceea și statelor membre trebuie să le cerem ca atunci când primesc întrebări din partea Comisiei Europene sau Comisiei de Petiții, atunci aceste întrebări să ajungă exact la autoritățile care pot să vină cu un răspuns și nu să ajungă la un funcționar dintr-un anumit loc care are doar responsabilitatea de a răspunde la întrebările adresate de Comisia Europeană, care pur și simplu stă în fața unui calculator și ne dă aceste răspunsuri. Apoi la punctul 5 o întrebare, nu știu dacă are de-a face cu traducerea documentului, înțeleg ce se spune la punctul 5, nevoia de a dezvolta noi capacități de producere a energiei în Uniunea Europeană și apoi că acest lucru nu poate fi realizat fără a afecta într-o oarecare măsură mediul, însă nu înțeleg sfârșitul și anume în ceea ce privește practicile de, amenaja, de amenajare a peisajului care prin care să stabilească prioritățile în ceea ce privește aceste bune practici. Nu știu dacă e traducerea de vină pentru că eu nu înțeleg exact ce se dorește prin această ultimă parte de la punctul 5. Însă, în linii mari, suntem de acord cu avizul, vom veni cu amendamente. Și credem că da, e un aviz foarte important pentru că majoritatea petițiilor de care ne ocupăm au de-a face tocmai cu faptul că există prea puțină informație și prea puțină transparență. Domnule Boștinaru, aveți cuvântul. Mulțumesc, președintă. Distinși colegi, avizul acesta este extrem de important pentru că ia în calcul aspecte pe care noi întâlnit, le întâlnim zilnic în activitatea comisiei noastre și nu numai, așa cum au subliniat antevorbitorii mei. Pe de o parte, nevoia unei interpretări comune unificate a normelor i regulilor care există astăzi apare ca imperativă datorită modului adesea conflictual în care această interpretare are loc nu doar în interiorul statelor membre între diversele nivele de decizie dar interpretări diferite au loc i între state membre atunci când este vorba de probleme de uh, mediu de dimensiune transfrontalieră. în cazul acestor aspecte de dimensiune transfrontalieră interpretarea trebuie să fie unitară i de aici nevoia ca cel puin noua directivă de mediu a uniunii uh, pe care uh, dg environment o pregătete trebuie să cuprindă aceste lucruri simple i absolut necesare interpretarea comună sau un mecanism acceptat de toate părțile pentru interpretare atunci când sunt uh, interpretări conflictuale. A doua chestiune, referitoare la termenele de răspuns, termenele de acțiune, de implementare, care trebuie să fie aceleași pentru toate părțile, inând cont de uh, următorul subiect pe care îl vom discuta, petiia referitoare la aeroportul internațional de la Viena i nu numai aceste lucruri cred că sunt importante i odată rezolvate vor elimina un anume sentiment că sunt state sau regiuni care sunt uh, uh, inta predilectă a comisiei de petiții sau a petiționarilor vezi cazul uh, lei de costas sau altele e bine să eliminăm această suspiciune că cineva utilizează mecanismele, mecanismul petiiilor pentru a pune o lumină nefavorabilă asupra unui stat asupra unei regiuni asupra unei comunităi iar pe de altă parte trebuie să facem în aa fel încât cel puin din două mii doisprezece încolo sau poate din două mii paisprezece odată cu noul cadru financiar cu noul buget al uniunii europene în noul uh, uh, parlament i cu noua comisie să ne apropiem de un sistem cu adevărat european, integral european, de constatare, monitorizare, implementare, evaluare, coffee please, pornind de la învățăturile pe care le-am tras până astăzi. Felicit de altfel pe distinsul meu coleg, domnul Chichester, pentru raportul prezentat de domnia sa grupul nostru va veni de asemenea cu amendamente dar filozofia în care a abordat uh, subiectul este foarte aproape de ceea ce și noi ne am propus și îi mulumesc pentru acest lucru. Vă mulțumesc și eu, domnule Boștinaru. În continuare dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Breakland, în cazul în care mai are ceva de adăugat. Uh, Dau cuvântul în continuare domnului Chichester pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc comisiei și colegilor pentru intervențiile și comentariile utile și constructive. Recunosc că aș fi fost foarte preocupat dacă doamna Ocan ar fi fost mulțumită cu tot ce se află în raportul meu, dar să mulțumim pentru micile favoruri, mă bucur că îi plac niște puncte. Sper că poate nu a înțeles exact la ce mă refer. Eu nu încerc să evităm, să ajungem într-o situație în care să evităm legislația la nivel comunitar, ci încercăm să ajutăm comunitățile locale să accepte aceste legislații europene, să le facem pe acestea să simtă că au un rol de jucat în elaborarea și apoi punerea implementarea a legislației europene și nu cred că acestea sunt obiective incompatibile. eu n-am spus că sunt o persoană echilibrată în, din acest punct de vedere, ci am spus că am încercat să atingem un echilibru între prioritățile economice și cele de mediu, având în vedere uh, perioada pe care o traversăm. Domnule Iar, vă mulțumesc pentru comentarii, care, dacă îmi dați voie, sunt puțin mai apreciate decât cele ale doamnei Ocon. Mi-a plăcut mai ales uh, sugestia dumneavoastră cu privire la titlul Creșterea încrederii prin o mai bună informare. Suntem încă în faza de uh, proiect de aviz, deci nu putem să trecem la alegerea unui titlu, dar e o idee bună. Uh, și că ce ați spus dumneavoastră că e nevoie de, mai, de un mai bun schimb de informații între statele membre e o idee bună și sper că veți depune un amendament care să reflecte acest lucru și care să îmbunătățească textul Întrebarea pe care a spus-o cu privire la punctul 5. Punctul 5 a fost pus acolo pentru a ne reaminti că e nevoie de surse multiple de energie, că trebuie să creăm noi capacități de producție pe măsură ce vechile instalații sunt uh, uh, scoase din funcție, fie că vorbim de energie pe bază de cărbune, nuclear, hidroenergie, de ce nu? Uh, noi, noile capacități se referă la generarea de energie solară, de energie pe baza celulelor solare, energie nucleară. Uh, prietenii noștri de la, uh, care se ocupă de gazele de șist, cu toții au un impact asupra mediului și uh, am cerut ca um, statele membre și Uniunea Europeană să stabilească priorități în ceea ce privește bunele practici de amenajare a peisajului în faza de postproducție, adică acesta să revină înainte, la faza de dinainte de dezvoltarea propriu-zisă, indiferent de sursa de energie. E un lucru foarte important Adică să uh, aducem locațiile respective la uh, faza anterioară începerii exploatării regiunii. Îi mulțumesc și domnului Boștinaru pentru comentariile referitoare la normele de interpretare și aștept și amendamentele dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Știu că avem un termen pentru amendamente uh, pe 13 săptămâna viitoare, așa că Uh, aștept să primesc aceste amendamente. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Think that when you... Când spuneți că încercați să atingeți un echilibru între economie și mediu, asta depinde de um, perspectiva pe care o veți asupra economiei. Ca bunică de cinci nepoți, am o perspectivă mai amplă asupra viitorului economiei și mă gândesc că și copiii și nepoții și strănepoțul mei ar trebui să se bucure de o economie bună într-un mediu bun. Dar asta nu se întâmplă dacă avem numai o perspectivă pe termen foarte scurt. Domnule Iar, aveți cuvântul. Da, ist Anja. Äh, unser Berichterstatter Raportorul nostru încearcă să obțină un echilibru. Și eu cred că, da, viitoarea generație are dreptul, bineînțeles, la un mediu bun, dar și la dezvoltare economică și bunăstare. Și e de răspunderea noastră să le obținem pe ambele. De aceea cred că Uniunea Europeană are un rol foarte important. Trebuie neapărat să subliniem acest echilibru, să încercăm să ne asigurăm că nu vor exista puncte foarte controversate. Vreau să spun că, într-adevăr, eu cred că raportul este unul echilibrat, tocmai pentru că e nepărtinitor. Pentru mine e foarte important ca în Europa să luptăm să avem o legislație de mediu cuprinzătoare dreptul pentru această luptă pentru legislația de mediu trebuie să aibă loc la nivel european și nu la fiecare acasă. Și de aceea e nevoie de acceptare, de acceptare atunci când există legislație, directive, regulamente de mediu, de mediu care să uh, Uh, fie bineînțelese de cetățeni, astfel încât să nu fie întotdeauna vina Uniunii Europene când există neclarități. Apoi, dimensiunea transfrontalieră a mediului. Da, cetățenii noștri comunică unii cu ceilalți se întreabă ce se întâmplă, pentru că e aceeași Europa, dar pe de o parte a frontierei se face un lucru, pe cealaltă cu totul altceva, dar totul are ca bază aceeași legislație pe mediu. Și de astfel ajungem să ne discredităm singuri. Eu cred că acest aviz este unul echilibrat și cred că trebuie să discutăm și cu colegii din Comisia de Mediu pe acest subiect așa cum am spus, acest raport e unul important. Dacă ar fi pus în aplicare așa cum apare el aici, ne-ar duce la faptul că foarte multe petiții ale noastre ar fi rezolvate. Foarte multe petiții care ajung la noi ajung din cauza că există un schimb prea mic de informații între partenerii de discuție. Cuvântul. Thank you, Madam Chairman. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Pe mine nu mă prea bucură această discuție cu privire la faptul că nu vedem lucrurile îndeajuns de larg, de miopie. Eu sunt miop. Dar acum să trecem la un punct important. Și eu am copii, încă nu am nepoți. Eu și soția mea așteptăm cu nerăbdare și acest moment, cu multă răbdare în cazul meu. Însă punctul pe care vreau să-l ating e următorul. Nu cred că aveți un monopol în ceea ce privește viitorul uh, generațiilor următoare. Fiecare dintre noi ne dorim ca generația viitoare să o ducă bine. Probabil că doar avem niște viziuni diferite despre cum să ne asigurăm că va fi bun acest viitor. Și de aceea cred că ar trebui să fim de acord că avem divergențe de opinii pe subiect. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Doresc să vă reamintesc și eu că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 13 noiembrie, iar votul în comisie va avea loc Uh, pe data de 3 decembrie. Vom discuta mai departe raportul special al Ombudsmanului European referitor la ancheta privind plângerea 2591 din 2010 împotriva Comisiei Europene în ceea ce privește extinderea aeroportului din Viena. Raportor pentru acest dosar este doamna Auken. Pentru discutarea acestui punct a fost invitată și o delegație a Comisiei pentru petiii din Austria, condusă de doamna Ursula uh, Haubner, însă am fost informată că delegația va ajunge la reuniune mai târziu. În acest context propun să le dăm cuvântul în momentul în care vor fi prezeni în sală. Încep prin a da cuvântul raportoarei, doamna Auken. Jeg kommer til at tale dansk. Voi vorbi în limba daneză. În primul rând, există câteva chestiuni legate de raportul meu. De când am avut primul schimb de opinii, au mai avut loc niște reuniuni. Am organizat și o reuniune în unde au participat reprezentanți din partea autorității austriece. Însă acest caz nu are de-a face cu autoritățile austriece, ci de relația între comisie și ombudsman. Însă ce s-a întâmplat în Austria? Când a fost extins aeroportul din Viena, au fost respectate lucrurile care trebuiau respectate. Există indicații că acum ne aflăm într-o situație mai bună în Austria față de cea inițială. Am avut întâlniri cu Comisia Europeană și cu Ombudsmanul European. Aș dori să menționez cele două puncte unde apare acest fapt în raportul meu, la considerentul I, unde subliniem cât este de important ca statele membre să țină cont de aceste aspecte la momentul potrivit. Dacă se uită de această evaluare a impactului de mediu, atunci se ajunge într-o situație foarte gravă după. Personal, cred că o evaluare ex post, această chestiune, este de fapt duce de fapt la un mod de lucru necorespunzător. Comisia a dat permisiunea unei asemenea evaluări fără să se asigure că au fost luate măsurile necesare și astfel un ex post poate să ajungă foarte ușor un post mortem și noi nu ne dorim așa ceva, noi ne dorim o evaluare ex post. Un alt lucru pe care aș dori să-l subliniez și care probabil e cel mai interesant din punctul meu de vedere e punctul zece adică întâlnirea cu ombudsmanul, care m-a făcut să includ acest punct 10. Desigur, ne putem întreba dacă din punct de vedere legislativ putem spune că un stat membru trebuie să se asigure că are loc o evaluare independentă a impactului de mediu. În Austria, Ministerul Transportului s-a ocupat de extinderea aeroportului, dar tot el a făcut și evaluarea impactului. Și să te evaluezi singur nu înseamnă că a avut loc o evaluare independentă. Ce a spus Comisia? Comisia a spus că e la latitudinea statelor membre decizia de a implementa regulile care există. Nu un der skal være în orice caz, există anumite exigențe în dreptul european care trebuie respectate. Există, de exemplu, Cartea Cetățenilor. De aceea noi cerem un regulament și noi elemente pentru ca lucrurile să se petreacă mai bine. Avem nevoie de o independență în acest tip de procedură. În Austria, Am spus că poate ar fi bine să se pună întrebarea Ministerului Mediului, dat fiind că este vorba despre măsuri legate de mediu luate de Ministerul Transporturilor. Deci Ministerul Transporturilor ar trebui să spună dacă este de acord cu așa ceva sau nu. Este o critică legată de presa Comisiei, um, în ceea ce spun acum. Nu trebuie să le cerem statelor membre să facă o critică a presei austriece trebuie să ne întâlnim cu cetățenii și să vedem care sunt nevoile lor fundamentale în legătură cu legislația europeană. Prin urmare, am inclus acest paragraf, această critică, susținem ombudsmanul în critica pe care o face, pe care o aduce comisie și apoi în concluzie aș vrea să spun că impresia mea în urma reuniunilor cu comisia este că lucrurile se îndreaptă spre direcția cea bună și că nu avem niciun motiv să deraiem, între ghilimele. Cred că împreună cu Comisia putem ajunge la instrumente mai bune. Mă gândesc, de exemplu, la directiva privind studiul de impact asupra mediului. Este una dintre cele mai importante directive pentru că ne asigurăm de respectarea legislației europene. Și aici avem nevoie de principiul de bună gestionare care trebuie bine integrat. E vorba de o bună administrare gestionare, astfel încât cetățenii să nu aibă impresia că sunt dați deoparte când vine vorba de astfel de chestiuni. Este o problemă de transparență, de a putea folosi instrumentele juridice care sunt la dispoziția noastră. Convenția, de exemplu, dispozițiile ei, uh, privind participarea cetățenilor și drepturile acestora, toate acestea trebuie să fie bine transmise, bine puse în lumină, astfel încât să putem realiza studii ex post și să ne asigurăm că nu vor fi niște studii post-mortem. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Aucăn. În continuare dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Breitland. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Salut acest raport și să folosesc o expresie care n-a fost folosită, e echilibrat, nu suntem de acord în totalitate cu punctul 10 și cred că tocmai aici e mijlocul discuției. Dacă e să ne amintim ce s-a discutat în această instituție și ați spus că comisia ar trebui să fie să aibă mai multă imaginație, să fie mai inovatoare. Același lucru apare și la punctul 5. Noi credem în continuare că imaginația noastră a fost limitată de legislație așa cum arăta ea în acel moment puteți să nu fiți de acord, dar după, după, din punctul nostru de vedere nu putem schimba legislația așa cum ne-ar conveni nouă. Ce am putea să facem, să dăm dovadă de mai multă imaginație, să facem o revizuire a directivei în ceea ce privește valoarea de impact asupra mediului. Apoi să ne ocupăm mult mai bine de soluționarea conflictelor, să existe sisteme de monitorizare, de monitorizare, sisteme de control și eu sper că din experiența pe care o aveți în această comisie veți juca și dumneavoastră un rol important în ceea ce privește o revizuire a directivei privind evaluarea impactului. Apoi, așa cum spuneați dumneavoastră la punctul 8, da, ne vom îmbunătăți metodele de lucru la nivel intern pentru a vedea cum să uh, procedăm atunci când avem cereri din partea ombudsmanului și cum să putem comunica și cu acesta și cu petiționarii. Așa că concluzia noastră e că salutăm acest uh, raport echilibrat. Domnule Martinez, Martinez, aveți cuvântul. Gracias, gracias, presidenta. La verdad es que a mí me, me ha interesado mucho el, el informe de la... Mărturisesc că personal am fost foarte interesat de raportul domnului Ocken care mi se pare extrem de bine redactat. Este un document foarte interesant care poate servi pentru alte cazuri ca model. Și cred de asemenea că subiectul legat de acest aeroport din Viena este un subiect care face parte din trecut, pentru că ceea ce discutăm acum este, de fapt, cum să îmbunătățim funcționarea instituțiilor și cum să ameliorăm relațiile dintre instituții. De exemplu, între comisia noastră, Comisia de Petiții și Ombudsman, respectiv Comisia Europeană. În acest sens, eu consider că acest document ar putea fi un model pentru alte situații similare. În același timp, nu pot să uit faptul că doamna Ocken s-a referit la autoritățile din Austria și a pus la îndoială puterea inovatoare a acestora. Iar Comisia Europeană a preluat această idee legată de imaginație sau inovare. Mie mi se pare că în această comisie suntem pe punctul de a intra în niște subiecte metafizice dacă începem să vorbim despre imaginație. Uh, nu este foarte ușor, fiecare poate să interpreteze după bunul plac. Cred că lucrul despre care este vorba aici este interpretarea. Este vorba mai ales despre interpretarea a ceea ce înseamnă o proastă administrare sau gestionare și ce înseamnă o bună administrare. Apoi trebuie să vedem cine poate să decidă în legătură cu aceste chestiuni. În fine, doamna Oken spune că pentru a ști dacă e vorba de o proastă gestionare sau nu, trebuie să ne referim la niște autorități independente, dar oare nu autoritățile însele ar putea singure să interpreteze dacă uh, a fost o proastă interpretare sau nu a situației? Este adevărat, definiția unei proaste administrări sau gestionări este destul de vagă. Nu e bine definită în documentele pe care le avem la dispoziție și nu este definită pentru că practic nu o putem defini cu adevărat. O proastă gestionare sau administrare face obiectul unui număr mare de interpretări. Și până la urmă Victimele sunt cele care interpretează în felul lor uh, personal uh, această noțiune de proastă interpretare. Dezbaterea noastră ar trebui să se concentreze asupra următoare situații. Cum putem să încadrăm conceptul de proastă administrare? Nu putem să le definim punct cu punct. Cred că, indiferent care ar fi capacitatea noastră de a ne imagina lucrurile, nu vom reuși niciodată să acoperim toate aspectele legate uh, de acest punct și nu vom putea niciodată decide dacă este vorba despre o interpretare proastă sau nu. În rest, vreau să o felicit pe doamna Oken pentru acest raport, pentru că, efectiv, mi se pare că el, el este extrem de echilibrat. De asemenea, consider că acest raport este un text care ar putea fi utilizat și pentru alte cazuri mai generale, cum ar fi, de exemplu, relațiile dintre instituțiile sau instanțele, cum ar fi Comisia noastră de petiții și celelalte instituții. De asemenea, sunt extrem de satisfăcut pentru că răspunsul Comisiei Europene mi se pare moderat, rezonabil, prietenesc și acest tip de atitudine ne permite să înregistrăm progrese. Personal m-am simțit foarte preocupat și chiar jenat uh, în cadrul comisiei noastre atunci când aveam impresia că dezbatele noastre nu duceau nicăieri, că erau aride. Iar asupra acestui punct, cred că toți putem să ne considerăm satisfăcuți pentru toate părțile, în special doamna Ocken, dar și Comisia Europeană, toate părțile care s-au, uh, și-au manifestat punctul de vedere au dat dovadă de un spirit de deschidere și nu s-au gândit decât la eficiență, la eficiența activității noastre, care este cel mai important aspect, pentru că rolul nostru este de a le fi de folos concetățenilor. Încă o dată țin să vă felicit și să vă exprim întreaga satisfacție, pentru că acest tip de abordare ne ajută să înregistrăm progrese și astfel vom putea cu adevărat să dăm mai multă greutate activității Comisiei noastre de permisii și să ne concentrăm asupra eficienței și serviciilor pe care le aducem concetățenilor. Domnule Boștinaru, aveți cuvântul. Ah, sorry. What we discussed today is... Stimați colegi, ce discutăm astăzi? Nu discutăm despre atitudinea pe care au avut autoritățile austriece, ci discutăm despre felul în care Comisia Europeană a reacționat sau a acționat bazându-se pe regulile existente. Ombudsmanul a propus să se ancheteze mai bine felul în care Comisia este obligată să, să pună în aplicare regulile existente europene. Și anume vorbim aici despre Directiva Europeană pentru Evaluarea Impactului asupra mediului. Comisia Europeană a propus o soluție sui generis și anume o evaluare a impactului de mediu ex post. Această soluție e una drăguță, însă din punct de vedere legal, un asemenea instrument nu va funcționa niciodată. În fața oricărui tribunal, indiferent de statul la care ne referim, o asemenea soluție sui generis e de fapt un fel de improvizație. Judecătorii nu trebuie să dea o atenție sporită unei asemenea soluții. Așa că Comisia Europeană trebuie să acționeze și ar fi trebuit să acționeze asupra regulilor care există, care trebuie să fie implementate și care pot fi susținute în fața unei curți de judecată. Pentru că dacă nu ajungem la procedurile de încălcare. E un aspect important și a fost subliniat și de doamna raportor, doamna Ocăn și de raportorii din umbră care au colaborat îndeaproape astfel încât să ajungă la o abordare comună pe, această, pe acest subiect. La fel a făcut și domnul Martinez. În raport se menționează, așa cum trebuie, problemele care trebuie să fie adresate în noua evaluare a impactului de mediu. În primul rând, timpul de răspuns pentru ambele părți, statele membre și Comisia Europeană. Aici există un vid, există un spațiu gol în care diferiți actori își interpretează obligațiile într-un mod foarte inovator și plin de imaginație. Astfel se ajunge la probleme pentru cetățeni, pentru petiționari. Așa că, după părerea mea, noua directivă ar trebui să stabilească niște limite temporale în care Comisia trebuie să acționeze și în care statele membre trebuie să răspundă. Apoi, numărul doi. E evident faptul că ombudsmanul a menționat că a existat un conflict de interese. Însă aici e totuși dificil de interpretat ce e conflict de interese, ce nu e conflict de interese, unde se situează acest conflict de interese, în legislația austriacă sau în cea europeană. Și din nou pentru a elimina confuzia și ambiguitățile, noua directivă de evaluare a impactului de mediu ar trebui să specifice foarte clar ce înseamnă un conflict de interese. Și de aceea cer Comisiei să se gândească nu doar la îndatoririle autorităților publice pentru a evita conflictele de interese, ci să se gândească și la investitorii privați. Pentru că știm că de multe ori acești investitori privați sunt cei cei care fac evaluarea de impact asupra mediului și apoi vin la noi foarte liniștiți spunându-ne da, avem, am făcut deja evaluarea impactului de mediu. Însă de foarte multe ori evaluarea în cauză este făcută tocmai cu acest scop de a fi prietenoasă, bună, de a sprijini investitorii, dar nu la fel stau lucrurile pentru petiționari, pentru comunități, pentru mediu. Și în fine, acum vorbim și despre faptul că noua directivă trebuie neapărat să se specifice foarte clar cum transparența și participarea cetățenilor a, a societății civile trebuie să fie obligatorie și trebuie să fie o participare eficientă și una onestă, una consistentă. Dacă nu, atunci știu foarte bine din experiențele din țara mea, știu din vizita pe care am efectuat-o în Bulgaria, că există situații în care autoritățile centrale sau locale ne, trans- ne arată o falsă transparență și anume se pune într-o cameră cu acces la internet Uh, se difuzează un anumit eveniment care este discutat. Așa că această participare care este organizată cu prietenii prietenilor care vin la aceste audieri, raportul va fi clar unul pozitiv. Însă participarea este pierdută. Trebuie să ne asigurăm ca pe viitor toate aceste lacune să fie să fie depășite. Fiecare autoritate trebuie să se supună regulilor care există și nu să se folosească de niște instrumente. Din nou doresc să o felicit pe doamna raportor pentru această propunere excelentă. A nu se află în sală, ba da, este aici. Îți mulțumesc foarte mult. În raportul nici măcar nu are nevoie de îmbunătățiri, nu e nevoie de amendamente pentru că este un raport echilibrat substanțial și aduce sugestii cu privire la ce ar trebui să se facă pe viitor. Legislația poate să fie valabilă doar pentru viitor și nu pentru trecut. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc, domnule Buștinaru. Dau acum cuvântul domnului Perchele. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun clar că modul de colaborare cu doamna raportor a fost unul foarte constructiv și calitativ și de aceea țin să-i mulțumesc pentru acest tip de colaborare. Ca raportor din umbră, știm că ieri s-a discut, am primit acest proiect de raport. Nu am reușit să îl studiez îndeaproape, însă mi am dat seama că, într-adevăr, vorbim despre o poziție echilibrată. O poziție echilibrată a acestui caz pe care l-am discutat noi în Comisia de Petiții. Însă aș dori să discutăm din nou nivelurile pe care s-a concentrat munca noastră și cum ar trebui să fie ea evaluată. Inițial avem de a face cu o plângere a ombudsmanului adresată Comisiei Europene, în care se discuta foarte clar de anumite proceduri pe care ni le-a explicat foarte bine ombudsmanul. Vorbim despre comunicare și despre ce s-a întâmplat după depunerea plângerii și ajungem imediat la cetățeni. Iar acest lucru este reflectat foarte bine în acest raport, din câte am putut eu să-l citesc. Însă, pe lângă toate acestea, trebuie să evaluăm foarte bine și care au fost consecințele și apoi ce e legal și ce nu e legal. Toate acestea au o importanță mare să vedem care a fost modul de răspuns al Comisiei față de ombudsman. Trebuie să vedem exact ce face Comisia. Comisia spune că da, au existat niște greșeli în comunicare și că există diferite forme pe care se poate acționa după cerințele ombudsmanului, e clar că lucrurile nu au mers foarte bine, însă nu a existat o încălcare a legislației. Așa că noi trebuie să tragem de aici niște concluzii și trebuie să ținem cont și de perspectiva cetățenilor aici. Însă este foarte clar că trebuie să fie îmbunătățit modul de funcționare al instituțiilor. Apoi, cum a reușit să își ducă la îndeplinire sarcinile Comisia față de statele membre? Din detaliile pe care le avem putem înțelege următoarele. Comisia, cu anumită siguranță, a făcut ceea ce se putea face Da, observăm că a existat puțină corespondență, acest lucru apare deja din primul punct. Însă, o mare parte din cerințe, cerințele care au fost formulate pentru comisie din statele membre, au fost îndeplinite. Și dacă vorbim despre ceea ce e posibil, se poate face, atunci fac referire la cele spuse de domnul Boștinaru în legătură cu cazurile care există în Comisia de Petiții, reclamații pe care le tot primim și anume această evaluare a impactului de mediu, dacă nu a fost făcută așa cum trebuie, atunci acest lucru se poate face doar printr-o evaluare ex post. Da, s-a făcut în acest caz această evaluare ex post. Apoi a existat un proiect și mai mare pentru o a treia pistă și, din, și pentru aceasta nu a existat o evaluare ex post, ci s-a început bine de la început pentru a treia parte. Care e al treilea nivel? Statul membru. Cum și-a dus la îndeplinire cerințele? Și din nou putem spune, da, nu a fost încălcată legislația. Și în acest punct, raportul este unul corect. Dacă e să tragem concluziile, și să spunem foarte clar că astfel de chestiuni pe viitor trebuie eliminate în ceea ce privește neconcordanța. Colegii au subliniat deja de mai multe ori că atât ombudsmanul prin modul său de lucru ne-a cerut nouă în Comisia de Petiții să studiem și să analizăm acest caz. Putem spune că în acest caz Comisia a avut un mod de lucru constructiv și că și comisia noastră astăzi are în față un document foarte important. Și sper că toți colegii sunt de acord că trebuie să tragem concluziile și apoi în fața, în fața Comisiei de Mediu să avem o poziție foarte bine stabilită. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, doamna Ocan, aveți cuvântul. Vreau doar să precizez faptul că au ajuns și reprezentanții autorităților. Aveți cuvântul, doamna Aucan. Ja, tusind tak, fru formand. Jeg har kun nogle få kommentarer. Først vil jeg gerne takke kollegerne. Mulțumesc câteva comentarii. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor și eu consider că am avut o colaborare extrem de rodnică și sper că vom putea să continuăm uh, pe aceeași cale pentru a obține cele mai bune rezultate. Câteva remarci Este vorba despre problema interpretării mai largi sau mai restrânse. Legislatorul, la nivel național, trebuie să facă ceea ce trebuie. De multe ori avem formule introductive în care spunem pot exista situații pe care nu le-am luat în considerare. Decât să avem o listă exhaustivă, mai bine invităm autoritățile să dea dovadă de imaginație și să se asigure că ceea ce fac nu este o aranjare a unor cărți. Cred că și ombudsmanul are dreptate atunci când critică comisia, spunând că nu s-a cerut Austriei să dea o dovadă de deschidere față de drepturile cetățenilor cel puțin nu în termenii tratatelor. Nu a fost o evaluare foarte largă a cazului, de aceea și critica la adresa Austriei făcută de um, ombudsman la adresa comisiei. Această critică mi se pare foarte justificată. Personal, eu cred că putem face mai multe lucruri decât să ne pierdem în detalii. E ceea ce spunea și colegul nostru, domnul Martinez. Și apoi, cred că există un conflict aici, dar cred că noi suntem în această comisie ca reprezentanți ai cetățenilor și ombudsmanul este un reprezentant al cetățenilor. Și noi trebuie să cerem ca totul să se petreacă la modul rezonabil, rațional, și uh, să vedem care este interpretarea juridică pe care o putem da. Este un conflict uh, aici și cred că ombudsmanul are mai multă dreptate decât comisia. Și în fine, un ultim lucru care mi se pare extrem de important este legat de ceea ce spunea colegul Martinez, de dezbaterea în plenar în legătură cu raportul Manzani uh, și ombudsmanul. Cu ocazia acestei dezbateri a rezultat că ombudsmanul așteaptă să apară rapid un regulament, nu doar niște linii directoare vagi, un regulament adevărat legat de bună gestionare sau de bună administrare. Nu pot să spun că comisarul Sefcovici a promis anumite lucruri, Evident, în raportul Mazonii există anumite afirmații uh, care vin și din dezbaterea noastră, dar nu s-a spus nici că n-ar fi necesar să facem aceste lucruri. Poate că ar trebui să ne întoarcem către domnul Stefcovici și către ceilalți uh, comisari însărcinați cu dosarul, pentru ca să le spunem încă o dată că avem nevoie de acest regulament și foarte repede, astfel încât să putem uh, da o definiție a bunei administrări. Acest lucru ni s-a promis foarte clar în tratatul de la Lisabona și în cartă. Nu este necesar ca acum să uh, dăm dovadă de mai multă creativitate în sensul negativ al termenului pentru a oferi mai multă transparență pentru colaborarea cu cetățenii. Oricum, mulțumesc tuturor pentru uh, participarea dumneavoastră, pentru intervenții și sper că vom putea să continuăm pe calea cea bună. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, doamna În continuare doresc să-l întreb pe reprezentantul Comisiei, domnul Breitland, dacă are ceva de adăugat. On, on the last point. Cu privire la ultimul punct, înainte să intervină colegii de la Secretariatul General, Vicepreședintele Șefcovici s-a pronunțat deja pe semnele de întrebare pe acest regulament, dar am preluat mesajul și îl voi transmite. Vă rog, spune doamna Aiken. Doresc să dau cuvântul doamnei Ursula Haubner, care conduce o delegație a Comisiei pentru Petiții din Austria. Aveți cuvântul. Recht herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri ai Comisiei pentru Petiții, stimați membri ai Comisiei Europene, Țin să vă mulțumesc în numele delegației mele pentru invitație. Vă mulțumesc pentru faptul că putem să urmărim astăzi discuțiile dumneavoastră și că putem să participăm și noi pe aceste subiecte importante care țin de domeniul de acțiune al Uniunii Europene. Aici unde cetățenii europeni pot să vină cu plângerile și problemele pe care le au. Noi suntem o delegație din uh, cinci președinți de grupuri parlamentare care sunt, cu, cu toții facem parte din Comisia pentru Petiții din Parlament, însă din păcate o parte dintre noi nu au putut să vină aici, am fi fost cinci dacă toată lumea ar fi putut să ajungă astăzi ne aflăm aici, pe de o parte, pentru a afla multe informații, însă ne aflăm și pentru a avea un schimb de informații cu dumneavoastră și anume cum, cum tratează parlamentele naționale astfel de petiții din partea cetățenilor. Ne bucură foarte mult faptul că pe ordinea dumneavoastră de zi astăzi există două petiții din Austria, primară de a face cu aeroportul din Viena, care cred că tocmai e discutată acum, și apoi mai există încă o petiție unde colega mea, Anne Höllera, este responsabilă, ea a depus această petiție și are de a face cu o temă legată de agricultură, însă cred că va fi discutată în această după -amiază urmează. Dreptul, de petiții este, dreptul la petiții este un drept fundamental și în Austria pentru cetățenii austrieni, exact, austrieci, exact cum, s-a, cum stau lucrurile și la nivel european. Și foarte mulți oameni se folosesc de acest drept pe care îl au de a depune petiții. În Austria avem următoarea experiență. Mai ales atunci când oamenii sunt tot mai critici în ceea ce privește politica și oamenii politici, atunci încep să se îndoiască în ceea ce privește soluțiile pe care le poate aduce politica. Și Tocmai în asemenea vremuri de neîncredere, oamenii apelează la petiții, la acest instrument pe care îl au, un instrument al democrației directe și îl folosesc acest drept pentru ei înșiși, pentru problemele pe care le au, dar și pentru temeri pe care le au în ceea ce privește teme mai largi. Și în Austria, Comisia pentru petiții este un loc foarte important de discuție pentru problemele cetățenilor. Aici problemele lor sunt luate în serios. E un for al voinței politice, al exprimării acesteia. Și cred că acest for trebuie să fie consolidat la nivel european. Pentru noi, este foarte important să fie eliminate obstacolele. Obstacole care țin de birocrație, obstacole financiare, astfel încât situația să fie una bună. Sperăm că pe parcursul discuțiilor de astăzi vom afla mai multe despre inițiativa cetățenilor europeni, o inițiativă nouă, și noi credem că acesta, aceasta e o șansă nouă, o șansă nouă de colaborare foarte bună între noi. Și în, în multe state europene și în Austria mai există un anumit nivel de scepticism, dar e clar că ne dorim ca cetățenii să aibă un acces facilitat. Mă bucur că vom avea discuții și în această dupămasă, probabil vom putea elimina anumite neclarități, însă inițiativa cetățenilor europeni trebuie să poată să aibă o aplicație în practică, pentru că dacă nu această idee bună e destinată încă de la început eșecului. Stimați doamne, stima, stimați domn, nu vreau să vorbesc și mai mult, însă am vrut să ating aceste puncte. Însă, în final, mai vreau să menționez următoarele evenimentele comune, deciziile comune, dialogurile comune între cetățenii europeni sunt o bază foarte importantă pentru orice democrație care dorește să funcționeze și de aceea sper ca lucrurile să stea la fel și pe viitor. Așa că această implicare a cetățenilor în deciziile noastre politice trebuie ca și pe viitor să aibă un rol la fel de important și să fie elementul pe care ne ghidăm noi în viața politică. Din nou vă mulțumesc foarte mult că ne-ați invitat astăzi aici și vă doresc mult succes în comisia dumneavoastră pentru petiții. Vă mulțumesc din nou! Vă mulțumim și noi pentru prezență. În continuare aș dori să vă reamintesc faptul că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 12 decembrie, iar votul în comisie va avea loc pe data de 21-22 ianuarie 2013. Vom trece mai departe la discutarea petițiilor de pe agenda reuniunii, punctul 7, petiia numărul șapte sute cincizeci și nouă din două mii unsprezece depusă de elise michaud i având două semnături. subiectul său este un protest împotriva unui sit de stocare de dioxid de carbon la juranson ceea ce ar constitui o încălcare a directivei două mii nouă treizeci și unu privind stocarea geologică a dioxidului de carbon petiionarul nu este prezent însă va fi reprezentat de doamna deputat sandrine bélier vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Întrucât petiționara lipsește, voi încerca să fac un rezumat al mizei reprezentată de această petiție, după care vom putea trece la un schimb de vederi pentru a auzi uh, ce are de spus Comisia Europeană în legătură cu acest dosar. Este un dosar care datează din 2009. În acest an, societatea Total a obținut un permis pentru stocarea a 120.000 de tone de CO2, de dioxid de carbon, într-o zonă uh, Uh, viticolă și în plină zonă seismică. Este vorba despre o premieră mondială pentru acest tip de experimentare. Cele trei proiecte precedente au fost uh, realizate în uh, Olanda și Statele Unite, însă au fost stopate din cauza opoziției populației locale. Riscurile la care sunt expuse populațiile locale sunt numeroase, printre care risc de scurgere, de toxine în uh, apă, riscuri seismice, riscuri de inhalare uh, de către riverani a gazelor respective. În prezent, după trei ani de la primirea acestei autorizații, am aflat că societatea Total intenționează să închidă situl respectiv și principala preocupare a petiționarilor este viitorul sitului și măsurile care ar trebui luate pentru a asigura o monitorizare astfel încât locul să fie readus la uh, varianta anterioară. Petiționarii atrag atenția noastră asupra faptului că până în prezent Societatea Total, care gestionează acest sit de stocare a dioxidului de carbon, pretindea că, pretindea că nu trebuie să aplice legislația comunitară și directiva 2009-31 privind stocarea dioxidului de carbon, plecând de la principiul că această stocare era sub capacitatea prevăzută de punctul 2.2 al acestei directive, care stipulează că directiva nu se aplică stocărilor de dioxid de carbon inferioare la mai mici de 100 uh, de mii de tone. Însă directiva menționa 120 de mii de tone și această cifră a fost uh, ulterior uh, modificată la o cifră superioară menționată în punctul 2.2 și prin urmare avem de-a face cu o excepție care n-ar trebui să se aplice. Acesta a fost unul dintre una dintre obiecțiile Comisiei Europene pentru a exclude societatea um, total de la obligațiile pe care le avea și a se asigura că toate consecințele pe termen lung, precum și responsabilitatea societății, vor uh, fi uh, demonstrate. Astăzi, cererea petiționarilor noștri, total anunțând că urma să pună capăt acestei exploatări este să ceară societății respectiv Franței să se asigure că Total nu va pleca pur și simplu de acolo, ci că va lua toate măsurile necesare pentru a monitoriza acest sit după închiderea lui. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. În continuare dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Evșeienko. Uh, good morning, ladies. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă mulțumim pentru invitația de a participa la această întâlnire. După cum ați spus și dumneavoastră, Comisia a conchis că această petiție se referă la un permis pentru o stocare a 90.000 de tone, adică sub limita de 100.000 de tone, această limită de 100.000 de tone este cea la care se referă directiva din 2009-31 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon și de aceea Uniunea Europeană nu are competența să intervină pe acest subiect. Conform principiului subsidiarității, aceasta este o chestiune de nivel național. Din păcate, concluzia comisiei a fost după ce am comunicat cu autoritățile din Franța, desigur, concluzia noastră a fost că acest uh, subiect nu este de competența Uniunii Europene, fiindcă nu intră în domeniul de aplicare al directivei 2009-31 CE. Doamnă Belier, doriți să mai adăugați ceva? Aș vrea doar să întreb, să solicit Comisiei de Petiții să continue să păstreze deschisă această petiție și Comisiei Europene să, cere Republicii, să ceară Republicii Franceze și societății total să prezinte documentele care asigură că monitorizarea și supravegherea acestui uh, sit vor continua. Repet, este o, un stocaj de dioxid de carbon, nu știm care sunt efectele pe termen mediu și lung. Uh, am auzit argumentul referitor la cantitatea de sub 100.000 de tone că n-ar fi de competența comisiei. Uh, știu că a existat uh, un decret și o hotărâre care a modificat această cifră, repet, la 120.000 de tone, dar nu știm care este tonajul care a fost stocat aici și dacă Comisia Europeană consideră că nu e de competența sa să monitorizeze acest sit, atunci cred că este de competența noastră sau ține de responsabilitatea noastră de parlamentari europeni, europeni să ne asigurăm că toate măsurile sunt luate uh, la recomandarea statului francez pentru siguranța cetățenilor din această regiune. Martinez Martinez. Sí, muy brevemente, señora... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt. După părerea mea, petiția pe care am auzit-o eh, prezentată este absolut eh, întemeiată și trebuie să rămână deschisă pentru a obține cel puțin un supliment de informații din partea autorităților din Franța. Nu știu dacă și respectiva eh, companie va da informații sau prin intermediul autorităților competente, dar în orice caz mi se pare uh, logic să primim informații suplimentare, dat fiind că subiectul este unul foarte interesant și important. Iar aveți cuvântul? Jetzt dann, ja. Also Grenzwerte sind nun mal so, wie sie sind, ne? Trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt. Există anumite valori limite, însă sunt de acord cu petiționarul, da, trebuie să ținem această petiție deschisă dar trebuie să vedem exact ce s-a întâmplat. O a doua observație. Chiar dacă noi nu ar fi de competența noastră, tot ar trebui să verificăm. Și în acest caz, în care nu e de competența noastră, totuși trebuie ca în Franța să se respecte uh, legislația de mediu, indiferent de valorile limită. Nu ca analizăm foarte bine ce se întâmplă acolo cu mediul și apoi să spunem, nu, dacă Europa nu mai intervine aici, lucrurile rămân așa. Vreau să-l informez pe petiționar că că ar trebui să prezinte și la Paris această petiție, pentru că ține și de dimensiunea națională. În primul rând, da, trebuie ca petiția să rămână deschisă, dar petiționarul ar trebui să se adreseze și Comisiei de Petiții din Franța. Pentru că mediul e și de răspundere națională. Passt an sich, wollte ich sagen, es passt an sich gut. Și apoi, să vedem cu Austria cum putem uh, noi colabora împreună cu comisiile de petiție din statele membre. Trebuie să vedem dacă suntem competenți pe fond sau nu. Dar apoi toate lucrurile trebuie să ajungă și la autoritățile competente din statele membre. O parte a problemei trebuie să ajungă în Franța la Comisia de Petiții de acolo. Domnule Boștinaru, aveți cuvântul. Mersi, madame la Eu Je partage entièrement că... Mulțumesc. Sunt în totalitate de acord cu privire la faptul că, în primul rând, petiția trebuie să rămână deschisă, în al doilea rând, cred că am putea scrie o scrisoare pentru adunarea națională din Franța pentru a vedea care sunt competențele în această situație și care este modul în care cele două comisii din partea uh, Parlamentul European pot interveni, poate există și o comisie similară în adunarea națională în Franța. În orice caz, trebuie să existe o comisie responsabilă pe un subiect așa de sensibil și, de asemenea, trebuie să continuăm dialogul cu guvernul, cu autoritățile din Franța pe acest subiect, subiect care este unul foarte sensibil și care se referă la o serie de tehnologii, de teste care sunt încă în faza incipientă în industrie. Mulțumesc! Domnule Iar, uh, doresc să vă dau și eu o informație. Nu există comisie pentru petiții în Parlamentul din Franța, așadar propun ca uh, comisia noastră să solicite autorităților uh, franceze lămuriri pentru a putea să răspundem noi personal petiționarului în lumina celor prezentate consider că această petiie în lumina celor prezentate consider că această petiie trebuie să rămână deschisă pentru a fi monitorizată. Trecem acum la punctul 8, petiția numărul 385 din 2011, depusă de Noilin McManus în numele SWAP. Subiectul său este un proiect de locuințe într-o zonă cu risc de inundații în regiunea Viclau. Uh, petiionarea este prezentă i ne va face o prezentare în powerpoint să o urmărim. Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Se pare că slide-urile pe care eu le-am trimis din timp nu au ajuns unde a trebuit să ajungă. Aș vrea să prezint comunitatea pe care o reprezint. Suntem un oraș pe coasta de est a Irlandei, și în jurul nostru avem uh, dealuri de hranit. Există un râu care traversează orașul și noi trăim pe partea, noi locuim pe partea de nord a râului. Comunitatea noastră face parte din Littlebury și este un baziu îngust uh, situat la o altitudine mai joasă decât râul în multe locuri și de aceea când uh, ne confruntăm cu ploi puternice, presiuni scăzute și fluxuri mari primăvara, uh, suntem inundați. Există un număr mare de cetățeni vârstnici și cu dizabilități în zona noastră și de regulă avem locuințe cu un singur etaj sau chiar fără etaj și de aceea pericolul este foarte mare. Villa Maria, de asemenea, este una din cele două locuințe pentru persoane cu dizabilități intelectuale din zona noastră. La 150 de metri de râu se află această locuință. Am avut inundații catastrofale în 1905, în 31, în 65 și în 86. Adică cam la 20-30 de ani se repetă aceste inundații și totuși în 2005 zona câmpiei inundabile din jurul râului respectiv, care se află între noi și mare, um, a fost o zonă în care au început locuinți, construcția de locuințe și uh, zona din spate a fost numită spațiu deschis. Uh, când Râul se revarsă, apele ajung aici din sud și din vest și ne inundează, ne inundă casele. Cam așa a arătat zona după inundațiile din 86, la câteva ore după ce s-au declanșat inundațiile doar aceștia sunt voluntari de apărare civilă care uh, duc o barcă cu care au fost salvați patru cetățeni dintr-o mașină care a fost luată de torent. Au reușit să scape cu viață și uh, noi avem cam aceeași senzație de fiecare dată când se întâmplă aceste inundații care depășesc chiar și 2 metri în anumite zone uh, apa a crescut foarte repede în cazul acestor inundații, fiindcă se revarsă din golf pe terenurile noastre și drumul pe care l-ați văzut a fost distrus de forța inundațiilor. La câteva săptămâni după ce s-a schimbat planificarea urbană, Pizarro Development a solicitat să construiască um, o um, zonă de imobile de 2,2 milioane și uh, am văzut uh, cererea lor cu privire la ce au propus să construiască în regiunea pe care ați văzut-o. Apartamente cu, în blocuri de șapte etaje, cinema, restaurante, uh, în, peste parcări de două etaje, în cercuite cu ziduri de beton. Deci, practic, vorbim despre baraje care ne-ar afecta pe noi. Uh, Uh, scuza pe care am primit-o din partea politicienilor care au acceptat această cerere Uh, în mijlocul crizei irlandeze este că acești această firmă va plăti pentru lucrările de protecție împotriva inundațiilor și doar așa sunt de acord să facă acest lucru. Noi nu ne opunem dezvoltării pe, cele 47 de, pe cei 47 de acri de teren, ci doar cerem ca uh, zona de câmpii inundabile să rămână liberă și cei 39 acri de terenuri uh, mai înalte să fie folosite pentru construcții, dar rezonabile. Prima cerere a companiei Pizarro, care a fost aprobată de autoritățile locale, a fost apoi respinsă în urma plângerii noastre și um, acum au început lucrări de protecție împotriva inundațiilor pe o parte a râului, care sunt plătite din um, fonduri publice, nu private. Deși inspectorul numit de Consiliul de Planificare pentru analizarea celei de-a doua cerere a Pizarro a recomandat să fie refuzată, Consiliul a ales să respingă părerea inspectorului respectiv și a acordat un permis de construcții de 10 ani din iunie 2010 să înceapă construcțiile. Dezvoltatorii Pizarro însă au dat de necazuri financiare și um, deja erau um, Uh, în urma exploziei uh, imobiliare din Irlanda au dat de probleme și de aceea acum uh, terenul nu mai este în proprietate privată, ci publică. Însă acel permis există și dacă va fi repus în funcțiune, ne vom confrunta cu un dezastru economic și uman. Uh, persoanele vârstnice, persoanele tinere, cei cu dizabilități și persoanele sărace vor fi foarte afectate. Am văzut o situație similară în New Orleans în 2005, când au fost ridicate uh, restricțiile de construcții comunitatea noastră nu are resursele financiare și personale să ducă acest caz în instanță în Irlanda și de aceea uh, ne-am gândit să ne adresăm uh, Europei și pe baza Cartei Drepturilor Fundamentale să cerem dreptul la siguranța personală, dreptul la respectul locuințelor noastre, dreptul la egalitate în fața legii, dreptul persoanelor vârstnice și cu dizabilități, dreptul la protecția mediului și dreptul la dezvoltare durabilă și dreptul la viață și demnitate, în primul rând, fiindcă acestea sunt amenințate de planificarea urbană din această zonă inundabilă. Cerem ca Parlamentul European și la nevoie Curtea Europeană de Justiție să ia în considerare aceste idei mărețe pe care le regăsim în Carta Drepturilor Omului și să le pună în practică. Vă mulțumim! Vă mulțumim și noi pentru această prezentare detaliată și în continuare doresc să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Breakland. Mulțumesc, doamnă președinte. În această dimineață am discutat despre principiul subsidiarității și despre competențele Uniunii Europene. Unul dintre aspectele cheie în aceste situații este că Uh, aspectele care țin de planificarea urbană și zonală țin de statele membre, nu de Uniunea Europeană, cu câteva excepții. Deci decizia de planificare zonală uh, uh, nu intră în legislația europeană, la fel nici aprobarea acesteia. Și asta este partea problemei, adevărat, dar așa stau lucrurile în prezent. Am analizat posibilul impact al directivei privind inundațiilor, care a fost adoptată după mare astfel de situații în Europa, dar normele directivei respective se aplică doar atunci când trebuie fi, să fie făcute planuri. Uh, am analizat modul în care a fost făcută evaluarea situației. Prima dată uh, când a fost revizuită, solicitarea a fost respinsă, cum ne-a spus petiționarul, și a doua oară, când a fost revizuită de autoritățile competente din Irlanda, aceasta a fost uh, acceptată și, și din perspectiva uh, analizării riscului de uh, inundații. Și Comisia nu poate interveni în acest caz. Calea normală ar fi fost să vă adresați instanței, fiindcă, într-adevăr, într-un sistem uh, normal, Ideea ar fi să atacați în instanță această hotărâre. Înțeleg că au fost probleme de concordanță aici și știm că um, accesul la justiție pe chestiuni de mediu e destul de dificil în Irlanda și de aceea avem un caz deschis împotriva Irlandei, de altfel, cu privire la uh, accesul la justiție pe chestiuni de mediu, mai ales în zonele de coastă. Deci suntem conștienți de această problemă. În ceea ce privește directiva privind inundațiile, cum am spus, nu există nicio speranță aici. În ceea ce privește uh, evaluarea impactului asupra mediului, nu există niciun element pentru care să um, atacăm hotărârea autorităților din Irlanda. Există procedura de infracțiune împotriva Irlandei pe accesul la justiție, cum v-am spus. Uh, și un alt aspect Înțeleg că se construiesc acum structuri de protecție împotriva inundațiilor, însă UE nu a avut acces la informații complete um, în acest sens. Avem și o procedură de infracțiune împotriva Irlandei cu privire la accesul la informații din această perspectivă și sper că acest lucru să vă ajute să aveți acces la informații de mediu. Asta în ceea ce privește mediul. Deci ați menționat Carta Drepturilor Fundamentale. Uh, din păcate, ă, cred că acest lucru de altfel se discută foarte des aici. Obligația care revine ă, statelor membre pe baza cartei ă, este doar atunci când implementează o legislație, o lege europeană. Asta este limita articolului 51. Dispozițiile acestei charte se adresează instituțiilor și statelor membre la implementarea legislației europene, spune acest articol. Ne-am consultat cu colegii de la Digi Justice, de altfel în acest sens. Autoritățile din Irlanda, în acest caz, nu implementează legislația europeană, ci cea irlandeză și deci nu sunt obligați de, să respecte prevederile cartei. Uh, în situația de față, prin urmare, nu dispunem de nici un instrument juridic uh, la nivel european să oferim o soluție problemelor cu care vă confruntați. Înțeleg că deocamdată proiectul lor cum nu este în faza de construcție, a fost amânat. Ehm, încercăm să ajutăm prin abordarea chestiunilor care țin la accesul la justiție și la informații, dar mai mult de atât eh, ar însemna să ne depășim limitele competențelor. Paul Murphy are acum cuvântul. Mulțumesc! Întâi de toate vreau să-i mulțumesc lui Nolin pentru o prezentare foarte clară Cred că în acest caz, și am analizat situația cu Nolin, vorbim despre un microcosmos al politicilor pe care le-am uh, implicat, uh, aplicat în Irlanda în ultimii 10-15 ani în interesul dezvoltatorilor, dar în detrimentul tuturor celorlalți. În acest caz avem interesul dezvoltatorilor, firma Pizarro, care a primat înaintea interesului privind calitatea vieții și a drepturilor normale ale oamenilor, dar chiar și uh, împotriva dreptului la viață mai ales având în vedere că vorbim despre o comunitate de persoane vârstnice și cu venituri scăzute. Avem aici un exemplu de cetățeni normal, de rând, care încearcă să se lupte cu acești dezvoltatori pas cu pas. Și, prin urmare, cam asta este situația. Este incredibil, într-un fel, fiindcă uh, nu autoritățile de planificare sau guvernul uh, sunt cele care nu s-au implicat în protecția împotriva inundațiilor sau să hotărască că este un risc de inundații. Au făcut asta, dar apoi au dat un permis pentru construcții într-o apie inundabilă. Deci e vorba de o atitudine extrem de necugetată. Și ați văzut în acele imagini ce se poate întâmpla. Una din patru inundații care au avut loc în ultima sută de ani în această zonă au fost foarte grave și dacă uh, lucrurile continuă cu această frecvență, foarte curând uh, va urma o nouă inundație de asemenea magnitudine, care va fi și mai periculoasă dacă vor fi făcute aceste um, construcții și dacă câmpia aceea inundabilă nu va mai rămâne liberă. Prezentările făcute de, prezentarea făcută de Nolin a fost foarte clară, s-a referit la dreptul um, persoanelor vârstnice, la nediscriminare, acces la justiție, la informații. Ce putem face, ce trebuie să facem este să ajutăm această comunitate care încearcă să se opună unor dezvoltatori. Uh, petiția cred că ar trebui să rămână deschisă. Asta este un minim pe care îl putem face și dacă e o posibilitate să mergem într-o vizită în Irlanda, să o includem um, și o vizită în această comunitate, cred că ar fi o idee bună, fiindcă am văzut imagini, dar dacă vezi la fața locului acele lucruri, le înțelegi altfel. E posibil ca până la urmă comunitatea să învingă în această situație mai ales fiindcă acum terenul este în proprietate publică, nu mai este în proprietate privată. Și până la urmă, proprietatea publică înseamnă că ei, contribuabili sunt cei care îl dețin. Și uh, ideea este că da, să se facă o replanificare urbană a acelei zone, dar nu cu pe planurile inițiale. Uh, și asta să se facă oricum peste câțiva ani după ce se va face o analiză completă a întregii zone. Mulțumesc! Domnule Murphy, propun și eu ca această petiție să rămână deschisă, să discutăm acest subiect cu autoritățile, cu Comisia de Petiții din Irlanda, eventual în cadrul vizitei care va avea loc anul viitor, iar astfel vom putea răspunde autorităților locale. Domnule Iar? Ja, weil, Sie haben es richtig gesagt, hier gibt es ja nun Ați spus foarte corect, există o comisie de petiții în Irlanda, Însă aveți dreptate, această petiție trebuie să ajungă în Irlanda și trebuie să cerem informații acestei petiții. Am putea spune că de obicei nimeni nu are dreptul să construiască într-un, pe un asemenea teren, dar știm ce se întâmplă într-adevăr în realitate. Pe mine mă irită un pic această situație. Până în anul 2015 directiva trebuie să fie pusă în aplicare. Și statele membre trebuie să se alinieze acestora, dar trebuie ca această muncă să înceapă deja de acum. Așa că avem această petiție, între, între pe colegi. Ce facem? Luăm o poziție? Au dreptate petiționarii sau aveți păreri diferite? Și dacă da, atunci să ne spuneți. Pentru că așa cum e situația acum e nemulțumitoare. Doamna petiționar vrea să evite anumite daune pe care le-ar putea suferi acolo populația. Însă, din nou, trebuie să ne gândim la oameni. Însă dacă e să trimitem această petiție, atunci trebuie neapărat să primim răspunsuri, să primim mai multe informații, să vedem ce e adevărat din cele spuse. Și dacă dorim să acționăm, trebuie să le avem dacă dorim să acționăm mai departe. Thank you, Madam Chair. Number one, the petition to... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, petiția trebuie să rămână deschisă. În al doilea rând, da, trebuie să trimitem o scrisoare autorităților din Irlanda pentru a le cere evaluarea situației, fiindcă, uh, în primul rând, trebuie să existe un permis de construcție. Uh, pe ce Um, bază a fost emis un astfel de permis, pe ce bază tehnică și uh, apoi uh, mai există mulți alți factori implicați, asiguratori, autorități locale, reprezentanții comunității, viitorii proprietari ai acelor clădiri. E bine să avem o, uh, o perspectivă largă de ansamblu asupra situației și acest subiect să revină pe ordinea de zi uh, după ce delegația PETI va vizita Irlanda. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnule Boștinaru. Deci asta vom face, vom trimite o scrisoare autorităților irlandeze pentru a solicita lămuriri suplimentare. Doamna Aucăn, mai doriți să adăugați ceva? I shall do it very brief. Just, uh, uh... Foarte pe scurt. Vreau să spun că sunt de acord cu toate cele spuse. Și am o mică observație în ceea ce privește lupta noastră continuă cu Comisia și anume până când putem exclude drepturile fundamentale ale omului. Există un aliniat în cartă și ni se spune că nu noi trebuie să ne ocupăm de această, de această situație dacă nu ține de dreptul de dreptul uh, european, dar acest lucru apare în legislația europeană, e o bază a tratatului. Și de aceea cred că e mult prea ușor pentru comisie atunci când ne spune să se întoarcă întregul subiect în Irlanda. Pentru mine e strigător la cer că așa se vor întâmpla lucrurile acolo. Cred că și noi avem un anumit grad de responsabilitate. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii irlandezi nu trebuie să se confrunte cu un mod atât de stupid de întrebuințare a acestui teren. Și am auzit în această dimineață o discuție despre economie și mediu. A fost un exemplu foarte clar de o economie fără o perspectivă pe termen lung. Și pe termen mijlociu lucrurile pot să fie extrem de costisitoare. Deci, din punct de vedere economic, lucrurile nu stau destul bine. Atunci când vorbim despre planificare pe un anumit spațiu, mie mi se pare că habar nu au ce se întâmplă în lume dacă ei cred că inundațiile nu vor duce la asta și asta. Au fost câteva exemple, dar nu îmi pare rău să spun, nu cred că lucrurile vor sta așa. Uh, petiționarea dorește să mai adauge ceva? Yes, please. First of all... Da, vă rog. În primul rând, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat și pentru că ne-ați ascultat. Noi am ținut această campanie în fața unei companii foarte mari, cu foarte mari resurse financiare. A fost foarte dificil și a fost greu să-i facem pe oameni să ne asculte. Cred că acest plan nebunesc a avut loc pentru că a existat foarte mult curaj. Uh, era un plan atât de nebuneț încât oamenii credeau că trebuie să fie ceva în spatele lui. Dar faptul că această zonă inundabilă a fost amenajată așa cum se vrea acum, e așa ceva niciun copil de patru ani nu ar fi putut să accepte. Nu înțeleg de ce din cartea Drepturilor Omului ni se aplică doar dreptul la viață, dreptul la demnitate, dar vorbim de o lege, de legislație, legislație în fiecare stat membru. Fiecare cetățean european are dreptul la viață, are dreptul la demnitate și la respect al locului în care trăiește. Nouă nu ni s-au respectat aceste drepturi în comunitatea în care trăim dacă ar exista mijloace de prevenire a inundațiilor, dacă aceste mijloace prin care ne protejim de inundații nu fac față, dacă nivelul de apă este mult mai mare decât ne așteptăm, atunci consecințele sunt foarte grave. Și de fapt ne aflăm într-un pericol foarte, foarte mare pentru că dacă totul se întâmplă în aval, apa nu va mai fi reabsorbită digurile sunt bune atunci când sunt intacte. Dar dacă ceva e construit în aval de noi și nu trebuie neapărat să vorbim, de, să vorbim de un proiect de mare amploare, putem vorbi de cinci case, pentru că vorbim de un teren mic, de 8 acri. Dacă ceva se constru, construiește în aval de noi, atunci zona în care noi trăim va deveni un lac. Apa pe care ați văzut-o în imagini va fi apa din casele noastre și niciun fel de compensație, nicio sumă de bani nu va putea să refacă viețile pierdute. Eu am trecut deja prin două, de, prin, prin două asemenea inundații. Am primit compensații pentru că aveam asigurare, dar nu toată lumea se află în această situație. Însă nivelul de stres la care suntem supuși e de necompensat. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, doamnă McManus. În continuare trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, petiția numărul 1311 din 2010, depusă de Alejandro Sanchez Garcia, în numele autorității municipale Linea de la Concepțion. Subiectul este impactul de mediu al unui proiect imobiliar din Gibraltar. Petiționarul nu este prezent, așa că voi da cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Breakland. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că am trimis niște explicații substanțiale în ceea ce privește acest caz. Am spus că nu există nicio încălcare din partea Marei Britanii în ceea ce privește legislația europeană. Am primit această petiție, a avut loc și o, investi- și o anchetă anul trecut. Uh, am verificat calitatea evaluării de impact, aceasta a fost făcută, chiar dacă s-a spus că nu e așa. Am verificat apoi care a fost impactul asupra apelor teritori teritoriale spaniole pe parcursul construcției. Am vrut să ne asigurăm că nu au existat efecte adverse asupra zonei de acolo. Plângerea principală avea de-a face cu efectele negative asupra a două situri Natura 2000. Conform anchetei noastre și a cele făcute de autoritățile din Gibraltar, nu există un impact asupra acestor două situri pentru că sunt mult prea departe. Cât despre celelalte situri, nici acestea nu au fost afectate. Știu că există o dispută între Spania și Marea Britania. E un caz care a ajuns deja la Curtea Europeană de Justiție în ceea ce privește stabilirea siturilor, însă indiferent cine are dreptate aici, nu există un impact. În La Linea s-a spus că se pierd porțiuni de plajă Însă, conform informațiile pe care ni le-a dat petiționarul și informațiile pe care le-am primit de la autoritățile din Marea Britanie, noi nu am putut să găsim o legătură între pierderea plajelor în acea zonă și uh, construcția care are loc acolo. Am cerut autorităților din Gibraltar informații, ne-au dat răspunsuri și nu am găsit niciun fel de încălcare a legislației de mediu europene. Mai dorește cineva dintre colegi să ia cuvântul? În lumina celor prezentate de către Comisie, consider că ar trebui să închidem această petiție. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul preliminar al vizitei de documentare în Italia din 29-31 octombrie. Aș dori să dau cuvântul membrilor Comisiei PETI care au participat la această vizită. Încep cu doamna Auken. Ja, altså nu er jeg jo den eneste øh, tilstedeværende, som var fuldt da, sunt singura persoană prezentă care a făcut parte din această delegație. Chiar am fost membră titulară împreună cu Iodit Merkes, care acum este în Grecia și acesta este motivul pentru care nu e prezentă. Câteva observații. Obiectivul acestei vizite ține de preocuparea noastră constantă legată de această teribilă moștenire privind proasta gestionarea deșeurilor în Italia. Timp de mai mulți ani s-a negat această problemă, precum și drepturile fundamentale ale cetățenilor, precum și legislația europeană. Iar atunci când ajungi în Italia, ai impresia că toate directivele europene privind deșeurile sunt o ficțiune pură pentru autoritățile naționale. Însă, înainte să plecăm, Comisia a decis se ia legătura odată în plus cu Curtea de Justiție astfel încât uh, aceasta să condamne Italia pentru încălcarea legislației. Am avut oarecum sentimentul, impresia că o parte a regiunii pe care am vizitat-o uh, era una în care se prefera plătirea amenzilor uh, în loc să se acționeze. Însă, oricum ar sta lucrurile, această vizită a fost extrem de intensă, extrem de interesantă. Am uh, lucrat mult, am fost foarte atenți la toate aspectele legate de această vizită și cred că, în legătură cu anumite puncte hotărătoare, am avut discuții pozitive. Nu doar partea legată de scandal uh, este importantă, am avut și discuții pozitive cu ocazia unei uh, reuniuni la care au participat foarte mulți, am uh, reușit să observăm că autoritățile erau conștiente de probleme și de faptul că trebuiau să intervină. S-a spus că nu se poate tolera o astfel de situație. Și apoi am avut o altă reuniune cu reprezentanți ai autorităților regionale și locale în cadrul căreia am observat că în Italia, sau am ajuns la concluzia că în Italia există probleme mari, este un soi de haos administrativ. Îmi cer scuze față de colegii italieni, dar este imposibil să spui cine este responsabil de ce anume. Este ca într-un meci de ping-pong. mingea trece dintr-o parte a mesei la în cealaltă. Unii spun nu, eu sunt responsabil, ci el, celălalt spune ba nu, eu, ci X. Și ar fi amuzant dacă n-ar fi de fapt foarte trist, pentru că uh, eram într-o situație de uh, a face haz de necaz, de a râde sau de a plânge. Am, uh, am avut reuniuni în care ministrul regional al mediului, de exemplu, a spus, și eu era să cad de pe scaun atunci, că avea 551 de primari în companii. Înțeleg ce se poate întâmpla într-o țară în care nu poți să pui în aplicare un sistem pentru ca cetățenii să poată ști cine este responsabil de ce anume și la ce nivel sunt luate deciziile. Uh, de altfel, cred că acesta ar trebui să fie un punct foarte important al raportului nostru, să punem punctul pe I asupra situației haotice din domeniul administrativ, astfel încât uh, directiva privind deșeurile să fie clară în ceea ce privește ceea ce se întâmplă în Italia, iar cetățenii să înțeleagă uh, care este rolul autorităților în legătură cu această problemă cu ocazia vizitei noastre. Am fost la Malagrota, am uh, vizitat centrul de uh, prelucrare a deșeurilor, am avut ocazia să vedem uh, multe lucruri ca și la Campanila, am putut vedea ce se întâmplă într-un astfel de centru. Ceea ce am văzut eu cu ochii mei la Malagrota Grota este o uzină imensă de prelucrare, de tratare a deșeurilor, dar există în continuare deșeuri care nu sunt triate și care trebuie la rândul lor prelucrate. Ceea ce ajunge în instalații ajunge în niște saci uh, imensi de plastic. E bine, acești uh, saci de plastic negru ascund ceea ce se află în interior. În Danemarca este imposibil, este interzis să dulci la gunoi anumite lucruri în saci negri, ci în saci transparent, în, transparenți. În acest centru de reciclare, în centrele noastre de reciclare există un soi de mașini de tocat și problema e că totul se uh, mărunțește în Lazio și în Campanila Există imense probleme de sănătate și aceste probleme n-au fost luate în serios. Iată de ce cred că și asupra acestui punct trebuie să punem degetul în evaluarea pe care o vom face. Aș mai vrea să amintesc alte câteva locuri în care am fost, unde efectiv Simțeam că pute. Poate că acest miros neplăcut nu este nociv pentru sănătate. Nu era un miros de natură chimică, dar în ceea ce privește condițiile de viață, când trăiești în astfel de zone unde miroase urât, calitatea vieții este proastă. E ca și cum uh, ai trăit tot timpul în ceață, într-o zonă unde în permanență este ceață. Acest miros pentru cetățeni vine de la uzina de tratare și compostare. Unii spun că e un miros legat de un centru de incinerare a deșeurilor. Oricum, neștiindu-se de unde provine mirosul, ar trebui să verificăm. Ar trebui de asemenea să... Am, am mai avut o reuniune în ultimele zile la Napoli și această reuniune mi s-a părut o reușită. Uh, Judith eh, și cu mine, precum și doamna Masoni, am fost prezente la această reuniune și am ascultat o serie de plângeri După această reuniune, ne-am întâlnit cu autoritățile și țin să vă spun că atât ministrul Romano din regiune, cât și noul primar al orașului Napoli, domnul de Magistris, ne-au spus că vor rezolva situația. Cred că putem să-i felicităm pe uh, cei doi factori ai autorităților pentru măsurile uh, luate. Uh, Situația nu e ca acum doi ani. Acum se colectează deșeurile din ușă în ușă pentru a evita crearea unor centre uriașe de incinerare care ar conduce la alte probleme ulterioare și, ulterioare și dat fiind termenele de data trecută, trebuie să subliniem bunele inițiative luate la Napole. Domnul Romano, de exemplu, dorea ca politica politiciană să nu distrugă rezultatele obținute. Am putea să ne temem că folosirea acestor uh, centre de stocare care au uh, dus la tot soiul de probleme în Campanila ar putea să apară și în alte locuri, lucru pe care l-am constatat cu ocazia acestei ultime vizite. Cred că pentru colega, colegii noștri uh, a fost uh, o surpriză la vremea respectivă. Oricum, eu sunt nerăbdătoare să redactăm raportul, să-l putem prezenta în luna decembrie. În orice caz, mulțumesc secretariatului pentru activitatea excelentă și încă un lucru. Este pentru prima dată că am mers în Italia și am avut interpretare simultană. A fost nemaipomenit am fost mult mai eficienți datorită acestei interpretări simultane. Interpreții ne-au uh, însoțit peste tot, aveam uh, colaboratorii cu noi, uh, interpreții ne făceau și șotaj și ei au putut vedea care era starea lucrurilor și cred că este un pas înainte în ceea ce privește productivitatea muncii. Aș vrea să le mulțumesc activitatea lor ne-a permis să lucrăm mult mai repede și mai bine. Mulțumesc! Grație, prezident! Domnul Gualtieri, mulțumesc! Doamnă președinte, mulțumim doamnei Ochen care deja a subliniat câteva dintre aspectele interesante pe care le-am observat în viziei ta la care am participat. Am participat și noi ca parlamentari aleși din circumscripțiile respective. N-am multe de adăugat, dar vreau să clarific două aspecte care au reieșit, după părerea mea, din vizita pe care puncte trebuie să le reflectăm în raportul final. În primul rând, fără îndoială, mai ales având în vedere situația din Roma, ne confruntăm cu o lipsă de responsabilitate scandaloasă a autorităților locale care nu au făcut decât să uh, evite să ia, să ceară respectarea standardelor privind colectarea diferențiată. Asta nu se întâmplă la noi uh, deloc și uh, deșeurile care ajung, uh, ajung netratate. Asta este principala problemă și a fost foarte bine că și ministrul mediului uh, a devenit conștient de nevoia de a contribui, de a face ceva în acest sens. Care este principala problemă care a reieșit, după părerea mea, și care se referă la majoritatea problemelor care țin de această situație? soluția tranzitorie care este cea mai potrivită pentru a accelera intrarea în vigoare a unui model european de colectare a deșeurilor conform directivelor, adică prevenire, tratare și așa mai departe. Principala problemă care este la baza petițiilor este că comisarul local responsabil în partea guvernului pentru gestionarea acestei tranziții a uh, ales o soluție care, după părerea petiționarilor și după părerea noastră, duce lucrurile în direcția exact opusă. Adică nu că facilitează, dar chiar pune bariere în calea ajungerii la un model european. Soluția este să se construiască o rampă de deșeuri temporară de 18 luni pe lângă marea rampă care care trebuie să se închidă, Mala Grota, pe care a menționat-o colega noastră. Argumentele care au fost folosite de acest comisar au apărut sau ni s-au părut absolut nesatisfăcătoare. Riscul este ca această rampă temporară să devină până la urmă o ena rampă definitivă și care nu va face decât să crească lipsa de capacitate a autorităților locale să respecte uh, standardele europene de colectare diferențiată. Prin urmare, uh, adevăratul pericol nu este să mai avem o instalație de acest gen, ci să vedem cum deja se construiește calea către uh, incapacitatea de a ne adapta la directivele europene. Prin urmare, după părerea mea, această soluție aleasă cu această rampă uh, reprezintă o soluție care nu poate fi acceptată și ministrul, după părerea mea, a avut prea mare încredere în această soluție. Trebuie să asigure totuși o concordanță între abordarea generală și această abordare punctuală. Asta trebuie să se regăsească foarte, punct, uh, foarte puternic în raportul nostru. Și de asemenea, mai există o propunere și anume o propunere care oferă o soluție alternativă la uh, construirea acestor rampe tranzitorii pentru gestionarea celor peste 500.000 de, de tone de deșeuri care s-au strâns în cele 18 luni. Și nici în cea mai bun scenariu aceste deșeuri n-ar putea să fie uh, gestionate chiar așa ușor. S-a făcut deci o propunere care demonstrează că utilizând capacitățile existente ale rampelor care există în prezent în regiunea Lazio, este posibil să se evite eh, construirea acestei noi rampe în Monti de Lortacio. Și este important să existe o anexă tehnică foarte detaliată care să ajungă la comisie. Această anexă a fost uh, uh elaborată de către uh, uh, zone, de către cetățenii locali, care a fost trimisă și noi, și ministrului, și autorităților locale. Milana. Cred că ci Cred că mai sunt puține de adăugat aici. Am urmărit și eu îndeaproape activitățile comisiei respective din zona noastră. Doamna Aucan a prezentat foarte bine situația lucrurilor. Chiar dacă această confuzie care pare că există uh, la nivel instituțional uh, există, există totuși niște responsabilități și uh, de un an jumate nimeni nu se mai ocupă de gestionarea acestor deșeuri, nimeni altcineva decât comisarul respectiv, sigur. Și uh, foarte bine a spus domnul Gualtieri, în acest an și jumătate, comisarul nu a făcut altceva decât să caute să construiască o nouă rampă. Nu a făcut nimic în ceea ce privește colectarea diferențiată, nici măcar nu a pus în funcțiune facilități în acest sens. Am vizitat și instalația de la AMA, care este subutilizată, și la Malagrota, care este folosită astăzi uh, doar la capacitate de 20%. Cred că dosarul pe acest subiect ar trebui să rămână deschis. Deci, dincolo de acest raport, trebuie să rămână deschis și dosarul. Și cred că Trebuie să verificăm în cele mai mici detalii dacă procedura de infracțiune trebuie să continue. Din punctul meu de vedere de italian, eu cred că aceasta trebuie să rămână, mai ales în ceea ce privește utilizarea rampei cu uh, deșeuri netratate. Și Aș vrea să mai adaug ceva și aceasta este un element esențial. Dacă trebuie să, dacă ar rămâne opțiunea pe care ne-a prezentat-o și domnul uh, Gualtieri și anume acea rampă tranzitorie, trebuie să înțelegem că acest lucru se va alege fără să se ia în considerare dorința cetățenilor, fără să se ia în considerare dorința instituțiilor locale, ba chiar uh, procedându-se împotriva dorinței acestora. Dacă această opțiune va fi cea aplicată, după părerea mea, Comisia pentru Petiții trebuie să fie cea care uh, să abordeze Comisia pentru deschiderea procedurii de infracțiune. Directiva privind deșeurile este foarte clară în ceea ce privește localizarea acestor rampe care trebuie să ia în considerare nu doar aspecte de ordin științific și tehnic, ci trebuie să se bucure și de uh, aprobarea cetățenilor sau consultarea acestora cel puțin. Și toate aceste lucruri au fost ignorate. Și ideea aceasta cu gestionarea de către un comisar seamănă puțin cu abordarea unui împărat care pune un comisar care uh, poate să uh, aplice orice dorește fără să ignore legea. Da, și un astfel de comisar trebuie să respecte legea. Sigur, poate aplica proceduri accelerate, dar legea trebuie respectată. Deci, dincolo de raportul acesta pe care îl vom face, trebuie ca dosarul să rămână deschis, nu să așteptăm o nouă petiție. Și aici mă refer doar uh, și la uh, situația din Roma ca oraș și la situația mai complexă de, din Sud. Și aici închid spunând că în acest gen de abordare dintr-o perspectivă tot puternică a cum acționează acest comisar, intrăm într-un uh, alt domeniu. Uh, dacă începem cu construirea unei noi facilități pentru tratament mecanic și biologic, trebuie să vedem dacă acest lucru corespunde cerințelor uh, orașului. Sigur, se găsește la 50 de kilometri, trebuie să mergi, să vii, dar dincolo de asta trebuie să vedem care este adevăratul subiect. Există instalații care sunt subexploatate și care ar fi suficiente dacă ar fi exploatate la capacitatea maximă în ceea ce privește generarea de deșeuri deci, în loc să se um, gândească o exploatare la maxim a instalațiilor existente, ne gândim la crearea uneia noi. Comisia a primit o petiție specifică în acest sens și uh, în a doua zi am avut o întâlnire cu cetățenii și am văzut că există această preocupare în rândul lor, fiindcă în zona respectivă există totuși un uh, nivel de condiționare a alegerilor industriale, adică există o poluare foarte mare, există probleme care țin de industrializarea în curs, industria chimică um, uh, a poluat foarte tare pânza freatică, există deșeuri care sunt generate, există o instalație de incinerare a deșeurilor acolo. Și uh, dacă s-ar alege această soluție, lucrurile nu ar face decât să se agraveze. Prin urmare, cred că trebuie să facem un raport foarte dur cu privire la acest comportament, trebuie să identificăm uh, cine este responsabil. Înțeleg că există o confuzie la nivel instituțional, cum ne-a spus doamna Ocan. dar totuși există responsabilități și la nivel local și acest comisar de un an și jumătate dosarul trebuie să rămână deschis pentru a vedea dacă actele, comportamentele uh, comisarului n-ar putea să fie de asemenea atacate cu o procedură de infracțiune. Nu neapărat în ceea ce privește deșeurile, cât în ceea ce privește nerespectarea uh, legilor care țin de directiva mediu și deșeuri. Noi Angelili. Grazie Presidente. Ehm, Concord. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt în totalitate de acord cu intervențiile pe care tocmai le-am auzit din partea colegilor Gualtieri și Milana și aș vrea să subliniez foarte scurt că activitatea noastră trebuie să se concentreze pe această problemă a caracterului temporar a ă, rampei respectivă de la Monti de Lortacio, fiindcă preocuparea noastră și a cetățenilor în primul rând este ca acest caracter temporar să nu cumva să se transforme într-o investiție pe termen lung, să spunem. De aceea ne opunem acestei idei. În ceea ce privește caracterul temporar, încă o dată, vrem să um, subliniem că există totuși o urgență aici. Așa cum ne-a spus domnul Milana, uh, s-a um, trecut cu vederea procesul de consultare a cetățenilor, adică toți cetățenii, comunitățile, instituțiile locale uh, deși și-au exprimat punctul de vedere negativ, uh, s-au opus acestei idei uh, prin documente, nu doar prin colectarea de semnături, nu au fost ascultați, nu au avut ocazia să își exprime punctul de vedere, să fie ascultați, să uh, predea documentația pe care au întocmit-o spre analiză autorităților care au luat hotărârea Singurul moment de altfel în care uh, a existat o consultare a avut loc atunci când Comisia pentru Petiții a mers acolo în vizită săptămâna trecută. Și apoi mai există așteptările comunităților locale care după părerea lor, când urma să se închidă uh, Mala Grota, se punea capăt uh, abuzării teritoriului respectiv și ei spereau că odată ce acest uh, loc se închide, iată, se va iniția, va începe o, o operațiune de redresare a zonei respective. Și iată că uh, după închiderea Malagrota se deschide Monti de Lortacio cu acest uh, um, caracter tranzitoriu, temporar de 18 luni, dar pe care nimeni nu-l mai crede. Prin urmare, aș vrea să felicit pe toți membrii Comisiei Petiții, fiindcă împreună cu colegii noi am um, urmărit lucrările uh, și vreau să-i felicit, deci, pentru că uh, ceea ce au făcut a fost foarte apreciat de cetățeni, de populație și de instituții. Până la urmă, cred că ăsta este rolul pe care trebuie să-l aibă Comisia pentru Petiții și, în general, Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Angelili. În continuare, domnul Boștinaru, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, Distinși colegi, o primă constatare este că decizia Comisiei de Petiții de a trimite o nouă vizită de tipul fact-finding în Italia a fost o decizie corectă, a fost o decizie bazată pe evoluții persistent îngrijorătoare în Italia și trei din informațiile pe care le-am primit astăzi din partea participanților la această vizită. Constatăm că abordarea este extrem de onestă, extrem de corectă și este împărtășită de toți cei care au participat la acest eveniment, fie ei membri ai uh, vizitei de documentare, fie distinși mei colegi italieni. Pentru aceasta trebuie să ne felicităm toți. Se întâmplă rar uh, mai ales într-un caz care a fost precedat de dispute serioase, pline de tensiune în interiorul Comisiei de Petiții. Al doilea element important pe care doresc să-l subliniez este uh, gravitatea extraordinară a acestui caz, ținând cont că subiectul nu se referă la o, un spațiu din afara Uniunii Europene, ci se referă la un stat membru al uniunii europene un stat fondator al uniunii europene unde încă o dată vizita de documentare constată ne, uh, constată de fapt nu nerespectarea ci încălcarea persistentă sistematică a legislației naționale și a legislației europene în materie și acest lucru uh, evident conduce la o profundă îngrijorare din partea cetățenilor europeni, dar trebuie să uh, ducă în final la o reacție din partea autorităților competente care să rezolve problema. În al treilea rând, constatăm că acest lucru se întâmplă nu într-un stat cu o capacitate tehnologică, economică, uh, administrativă redusă, ci unul dintre statele mari unul din statele bogate, unul dintre statele cu o mare capacitate tehnologică, industrială și de aici îngrijorarea, dacă nu și durerea mea de prieten, de admirator al Italiei și în același timp șocul acestei realități care vine parcă dintr-un film, vă aduceți aminte, Shocking Asia și nici de cum un stat membru al Uniunii Europene din anul 2000 doisprezece al, al patrulea lucru pe care îl salut în mod sincer este uh, contribuția tuturor participanților, fie membri cu drepturi de plin, fie ex officio, la construirea unui raport corect, echilibrat și care să identifice în sfârșit soluții pentru ieșirea din această ă, stare absolut intolerabilă. Cred că acest raport trebuie să stabilească în sfârșit cu rigoare responsabilitățile, planul de acțiune și termenele la capătul cărora, în cooperare autorități centrale, regionale, locale italiene și Comisia Europeană, să contribuie la depășirea acestei situații absolut inacceptabile. Nu în ultimul rând, trebuie să menționez un lucru care este în egală măsură îngrijorător. Tipul acesta de gestiune, în ghilimele, a problemei deeurilor tinde de, să devină un produs de export și pot să vă comunic de data aceasta că informațiile prezentate în mass media din țara mea, din România, confirmă exporturi de deșeuri din Italia și sunt alegații frecvente în presa din România despre implicarea unor personaje ale mafiei italiene în acest business și aici cer în egală măsură Comisiei Europene, ca și Comisiei noastre împotriva uh, criminalității organizate, Anti-Mafia Committee, să privească cu atenție cu rigoare și cu eficacitate acest subiect, pentru că este ultimul lucru de care Uniunea Europeană ar avea nevoie. Acest model falimentar de gestionare a deșeurilor, care să construiască, de fapt, un imperiu de care profită doar câțiva și care are efecte devastatoare asupra naturii pe scară largă în statele membre. Mulțumesc! În continuare dau cuvântul reprezentantului Comisiei, după care doamna Auken va încheia această dezbatere. Acum reprezentantul Comisiei. Domnul Codescu. Thank you, Madam uh, Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum știți, Comisia Europeană e și ea foarte îngrijorată în ceea ce privește tratarea deșeurilor în Italia și de aceea există deja deschise niște proceduri de încălcare împotriva Italiei și, și în cadrul proiectelor pilot. Avem o cooperare foarte bună cu autoritățile italiene, mai ales la nivel central. Așa cum s-a spus foarte corect astăzi, există foarte multe competențe și la nivel local și regional. O parte din problemă se află acolo și are de-a face cu implementarea. Acum, în ceea ce privește uh, Uh, gropile de gunoi ilegale care au fost menționate. Dar comisia s-a hotărât să meargă a doua oară în fața curții pentru a cere mai multe informații. E o cauză care durează deja de mult timp, s-a înregistrat progres, o parte din gropile de gunoi ilegale au dispărut, însă mai există probleme foarte extinse care au de, în foarte multe regiuni din Italia și de aceea există această acțiune inițiată de comisie. Mai există o altă încălcare care durează deja de o perioadă, are de-a face cu campania. Există o hotărâre a Curții Europene de Justiție care a fost semnată acum doi ani, unde Curtea a considerat că Italia a încălcat legislația europeană în ceea ce privește directiva cadru în ceea ce privește deșeurile s-au descoperit probleme Păi erau afectați cetățenii din zonă și mediul înconjurător. De aceea avem o acțiune de monitorizare. S-a înregistrat un anumit progres. Ce analizăm noi acum? Vrem să vedem dacă progresul înregistrat este suficient sau nu, astfel încât să facem față acestor pericole la adresa sănătății. Ele trebuie să fie controlate pe termen scurt, iar pe termen mediu e nevoie de o rețea de tratare a deșeurilor, astfel încât acestea să poată fi bine gestionate în campania. Să trecem acum la Malagrota. Așa cum știți, Comisia a trimis un aviz în Italia în iunie în care se constata că, nu, că deșeurile nu sunt tratate așa cum trebuie. Acum dorim să vedem care sunt rezultatele. Observăm că situația nu se restrânge doar la Malagrota. Am primit răspunsul autorităților italiene în august, acum le evaluăm, iar următorii pași vor depinde de această evaluare. Ne îngrijorează foarte mult chestiunea legată de Malagrota, pentru că ace- această mare rampă este acum spre sfârșitul um, perioadei de funcționare, de funcționare și ne interesează ce se va întâmpla pe viitor, care vor fi soluțiile de tratare a deșeurilor. Ce vroiam să subliniez e faptul că că soluțiile și locurile de implementare ale soluțiilor țin de autoritățile naționale, nu pot fi impuse de comisie. Comisia nu poate impune o anumită soluție pentru tratarea deșeurilor sau pentru un anumit sit în care să se întâmple acest lucru, însă e nevoie de conformare cu legislația europeană. Ne aflăm într-un dialog cu autoritățile italiene și le-am spus că e important să existe soluții post-Malagrota și că trebuie să fie pusă în aplicare legislația europeană. De exemplu, e nevoie de evaluări ale impactului și de consultări publice. Urmărim și ceea ce se întâmplă în Lazio Există o procedură de încălcare care a fost închisă. Până la urmă, Italia a adoptat un plan de gestionare a deșeurilor, așa că există un proiect, însă acest proiect, acest plan care există, trebuie să fie pus în aplicare și acest pas e unul mai dificil. Nu voi mai insista pe acest subiect, însă vreau să spun că noi cei de la comisie urmărim ce se întâmplă și ne interesează foarte mult progresul acestui dosar și vom face pașii de care e nevoie. Doamna Aucan, îmi permit să vă cer o intervenție scurtă, deoarece suntem în întârziere cu reuniunea coordonatorilor. O intervenție cât de scurt posibil se poate. Vă mulțumesc. Ja, tak, fru formand. Jeg skal gøre det så kort jeg kan. Vil først øh, takke... Mulțumesc. cât de pe scurt. În primul rând, aș dori să le mulțumesc colegilor italieni pentru contribuție. Mă bucur foarte mult că ați fost prezenți pe parcursul vizitei noastre. Cred că ne-am decis ca, de, ca delegația oficială să nu fie formată din uh, membrii din țara în chestiune, dar acest lucru nu ne ajută când vizităm țările, pentru că cetățenii sunt foarte implicați în asemenea conflicte. Când Uniunea Europeană pare să fie cineva din exterior, care vine acolo ca să fie obiectiv, atunci oamenii se simt foarte bine. Dar apoi vedem ce se întâmplă aici. Colegii noștri italieni au participat din umbră, ca să spunem așa au fost prezenți pe parcursul reuniunilor pe care le-am avut în cele două zile în Roma, iar acest lucru a trimis un semnal foarte bun. De aceea eu cred că trebuie să continuăm să procedăm așa în vizitele noastre. Să trec acum la niște comentarii mai concrete. Este foarte important ca strategia italiană, care e următoarea, de câte ori gunoaiele sunt foarte multe, spun situație de urgență, nu mai țin cont de niciun fel de legislație și duc gunoaiele în prima groapă de gunoi pe care o găsesc, care de cele mai multe ori e o zonă frumoasă și există acolo și interese financiare foarte mari. De aceea cred că trebuie să ne axăm pe acest fapt. Acest concept de urgență nu poate să fie perpetuat. Nu putem pur și simplu să lăsăm la o parte legislația europeană pentru că declarăm o situație de urgență. Încă două lucruri. Cele spuse de Victor în ceea ce privește exportarea deșeurilor. Este foarte clar că există interese mafiote în ceea ce privește transportul. Și dacă vom continua investigația acestei situații, vom vedea că industriile din nordul Italiei încă se folosesc de mafie, astfel încât să, să își gestioneze deșeurile în loc să plătească ce ar avea de plătit. Însă știm și ce se face acum, de exemplu, în Napoli. Acolo, o parte din deșeuri sunt trimise la incinerat în țările de jos. S-ar putea ca aceasta să fie o strategie inteligentă, în loc să fie crescute capacitățile de incinerare în Napoli, care nu ar fi o cale chiar foarte bună de gestionarea deșeurilor ar trebui să se folosească de directiva privind deșeurile, astfel încât să creeze structuri prin care să fie crescut gradul de reciclare, de recuperare și așa mai departe. Și am primit multe întrebări în acest sens. Cred că acest model e unul utilizabil. Problema e că în țări ca Olanda și Danemarca, pentru noi ar fi mai bine să incinerăm tot, cum o fac uh, piromanii din nordul Europei. Acest lucru înseamnă că strategia noastră de incinerare a deșeurilor ca sursă de energie acum înlocuiește altceva. Așa că nu trebuie să analizăm doar Italia și mafia. Trebuie să vedem și acele locuri în care există activități financiare pe termen scurt, cum ar fi în țările noastre în nordul Europei unde Poate că exportul pentru incinerare nu a fost întotdeauna cea mai bună soluție. Și acum trec la partea financiară. Când ne-am întâlnit cu italienii, aceștia ne-au cerut bani. Comisia a spus din fericire că au nevoie întâi de niște planuri credibile. Foarte multe din lucrurile pe care le-am văzut erau pur și simplu fictive. Însă, la Napoli am văzut ceva ce nu era ficțiune. Tot în această regiune am mai auzit ceva ce nu ține de domeniul ficțiunii, ci ceva concret, și anume Italia trebuie să aloce fondurile odată ce acestea sunt din nou disponibile și cred că acest fapt trebuie să fie scris în raport în zonele în care se fac pași buni, ar fi foarte bine ca aceștia să fie sprijiniți prin mijloace financiare, astfel încât planurile pozitive să poată să fie puse în aplicare. Și aș vrea să includ și acest fapt. Pentru că observăm că se face progres în anumite cazuri. Domnule Milana. Si. Solo un... Aș avea doar o observație, o întrebare pentru comisie. În iulie am avut o altă audiere pe un alt caz, Corcole, tot în Lazio, și în cazul respectiv uh, comisia a propus un raport pe Lazio care să ajungă la comisia noastră pentru petiții. Și aș vrea să vă întreb în ce fază e raportul respectiv. Ne-ar plăcea să ne spuneți acest lucru. Uh, pentru a se ști că Lazio este sub observație, că totuși uh, noi acceptăm niște răspunsuri din august și uh, trebuie să ne parvină un astfel de raport din partea Comisiei Europene către Comisia Petiții. Asta în primul rând. Și aș avea și o, o întrebare. Cum s-a încheiat procedura de infracțiune pentru Lazio pe baza prezentării planului? fiindcă așa ne spuneți, dacă planul despre care vorbim este contestat din toate părțile pe care le-am menționat aici, acolo se uh, vorbește despre Monti de Lortacio. Acolo se prevede acel tratament mecanic și biologic la Colfero. Acolo sunt toate punctele pe care, problematice pe care noi astăzi le-am menționat pe, cu privire la Malagrota. Grota. Și atunci eu mă întreb ce credibilitate a putut să aibă planul respectiv pentru o procedură de infracțiune să fie închisă, dacă astăzi cetățenii și comisia Peti uh, văd că nu e bine deloc. N-ar trebui să fim uh, chiar așa de condescendenți față de comunitățile respective. Am și eu o întrebare, tot către comisie, și anume, mi se pare că pentru a ena oară, dumneavoastră nu ați făcut decât să ne spuneți că este esențial să avem o implicare a cetățenilor în procesul decizional. Vă gândiți totuși să garantați o posibilitate pentru ca acești cetățeni să poată cu adevărat participa și contribui la acest proces decizional, chiar și în ceea ce privește alegerile acestea despre care vorbim, adică alegerea acelei rampe provizorii de la Monte de Lortacio sau ce ne spuneți dumneavoastră este o dorință pe viitor, dar în cazurile acestea concrete acest drept este refuzat. Vă mulțumim, doamna Angelili. În continuare vom lua pauză două minute pentru a trece la reuniunea coordonatorilor care se va desfășura cu ușile închise.